Good afternoon, dear colleagues. Um, I was pausing. Bună ziua, dragi colegi. Am așteptat câteva minute pentru că întotdeauna avem această problemă lunea la ora 3 uh, cu oameni care încă mai uh, sunt pe drum și avem o agendă foarte importantă prin pachetul asupra azilului. Așadar, mulțumesc celor care au reușit să ajungă la acest punct foarte important. Voi începe ca de obicei cu anunțurile președintelui, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există nicio obiecție, ordinea de zi se consideră adoptată. Profilul lingvistic avem interpretare nu avem interpretare în daneză, malteză, croată și irlandeză. Și apoi aprobarea recomandărilor coordonatorilor. Avem nominalizarea unui raportor, domnul Șogor de la PPE a fost numit raportor privind Eh, raportul eh, Single Digital Gateway, rezolvarea problemelor în serviciile digitale. Aprobă Comisia recomandarea? Da. Și apoi acte delegate și de implementare. Pe 23 noiembrie Parlamentul a primit un proiect al eh, deciziei de implementare a Comisiei pentru implementarea regulamentului UE 2015-2403 privind orientări comune și standarde de activare și tehnici pentru asigurarea faptului că armele de foc dezactivate uh, rămân perpetual inoperabile. Actul de bază fiind directiva UE 2017-853 care amendează directiva Consiliului 91-477 prin controlul și achiziția, controlul achiziției și posesiei de arme. Comisia de fond este IMCO, LIBE este asociată conform regulii 54. Primirea acestui act a fost comunicată tuturor membrilor LIBE prin uh, Uh, newsletterul de libe comitologie pe 24 noiembrie și există un termen intern pentru obiecții. Dacă aveți obiecții, vă rog să informați secretariatul libe înainte de 8 decembrie. Și în fine, vot electronic pentru mâine la ora 17.45. Vă rog să aveți uh, cartele de vot. Ajungem la principalul nostru punct de dezbatere, Sistemul European uh, Comun de Azil. Dragi colegi, la acest punct am decis, coordonatorii au decis că vom avea o dezbatere asupra uh, situației politice a întregului sistem comun de azil Vă reamintesc, bun, mulți știți acest lucru, dar vreau doar să rezum uh, situația în care ne aflăm și să subliniez importanța acestui pachet. Sunt opt raportori libe implicați în acest uh, pachet, este un efort enorm și de revizuire pentru această comisie și de asemenea e important și din punct de vedere politic pentru noi uh, pentru că e vorba de Agenția Europeană a Azilului, de reformarea regulamentului Dublin și Eurodac, regulamentul privind calificările, procedurile de azil, cadrul uh, european de uh, relocare și uh, conceptul de țară sigură de origine. Deci, dezbaterea de astăzi nu este cumva să intrăm în foarte multe detalii în legătură cu textul fiecăruia dintre, ace- dintre aceste dosare. Ar fi, de fapt, și imposibil și nu asta intenționăm. Ce intenționăm astăzi este să încercăm să înțelegem uh, încotro merg din punct de vedere politic elementele acestui pachet. Care e situația? Și aș ruga colegii din Comisie și în Consiliu să încerce să se concentreze pe aceste puncte, adică să nu intre în detalii pe care mulți le știm, unii dintre raportori sunt aici, unii dintre raportorii din umbră sunt aici, unii membri care urmăresc aceste dosare sunt deja aici. Întrebarea este în ce direcție se îndreaptă aceste dosare? Politic, care este situația acum, uh, în perioada aceasta, înainte de sărbători și la ce putem să ne așteptăm începește aceste dosare sensibile din punct de vedere politic și care este forma generală a pachetului legislativ? Reamintesc colegilor că mai și iulie 2016 Comisia a, propus șapte, a făcut șapte propuneri legislative în două pachete pentru a reforma întregul sistem european de azil și în afara de acestea s-a făcut și propunerea pentru o listă comună de țări sigure, raportul doamnei Guillaume. Asta s-a propus încă din 2015 și Consiliul a suspendat negocierile eh, menite să includă lista în regulamentul privind procedurile de azil. De atunci, pe șase dintre aceste dosare, Parlamentul a adoptat un mandat negociere cu Consiliul. Cel mai recent începește reformarea regulamentului Dublin. Doamna Wickström va fi alături de noi mai târziu și știu că și alți raportori eh, pentru părțile acestui pachet. Propunerile deși au fost prezentate cam în același timp, sunt în stadii diferite uh, în procesul legislativ. Propunerea privind Agenția Europeană de Azil, de exemplu, este la stadiul unui acord provizoriu. Negocierile au început, începește reforma Eurodac și regulamentul privind calificările, dar pentru acesta din urmă doar pe baza unui mandat parțial al Consiliului. Consiliul a adoptat un mandat de negociere uh, în ce privește cadrul de relocare în Uniunea Europeană, dar n-a căzut acord asupra unui mandat de negociere pentru propunerile referitoare la direct, reformarea directivei privind condițiile de primire, procedurile de azil și uh, reformarea regulamentului Dublin. Deci ce vedem, după părerea mea, este un dezechilibru care pune întrebări serioase în ce privește voința și capacitatea de a închide acest pachet pentru azil pentru că aceste propuneri sunt interconectate și uh, avem nevoie de o anumită coerență pentru a uh, duce la bun sfârșit acest uh, pachet. Așadar, acum, cum spuneam, nu vom uh, auzi toate detaliile legate de toate propunerile, ci mai degrabă o imagine politică, strategică din partea Consiliului și Comisiei și după aceea sper că și reacțiile raportorilor în legătură cu acest punct extrem de important. O să dau mai întâi cuvântul comisiei domnului Ryan, uh, adjunct, uh, șef, șef adjunct de unitate în ce privește pachetul de reformă uh, CEAS și Domnule Ryan, vă rog să nu depășiți șapte minute. Știu că nu e mult pentru un întreg pachet, dar sunt sigur că vom avea foarte multe întrebări și dezbateri și aș vrea să puteți să răspundeți la aceste întrebări mai târziu. Așadar, vă rog să luați cuvântul și să vă referiți la strategie și la situația în care credeți că ne aflăm în acest moment cu acest pachet legislativ. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint. <clears throat> Voi încerca să re- rezum starea negocierilor pe cele șapte propuneri adoptate de Comisia anul trecut pentru reforma cuprinzătoare a sistemului de azil și voi spune câteva cuvinte despre legăturile între proiectele de propuneri care se negociază. Sunt multe, mai ales din punct de vedere tehnic, cât și dintr-un punct de vedere politic. Și apoi voi spune un lucru în legătură cu implicațiile care credem că există în ce privește calendarul uh, și succesiunea negocierilor pe diferitele instrumente. Uh, uh, deci, eh, lăsând la parte instrumentele individuale și nu voi adăuga mai mult decât a spus noastră, mai întâi vreau să mă refer la dosarele pe care am făcut cele mai multe progrese. Colegislatorii au ajuns la un acord politic larg deja în ce privește un mandat întărit eh, substanțial pentru agenție în iunie anul acesta și acum se finalizează activitățile la nivel tehnic privind considerentele legăturile cu alte propuneri care fac parte din uh, reforma CEAS uh, vor trebui abordate în viitorul uh, apropiat. Începește Eurodac. Parlamentul și Consiliul au adoptat, și-au adoptat mandatele de negociere și am avut deja trilog, trei triloguri în, iar, în această toamnă, ultimul pe 8 noiembrie, va mai fi unul săptămâna acesta și peste două săptămâni la Strasburg ne așteptăm să reușim să ajungem la un acord politic înainte de sfârșitul anului. Deci până la sfârșitul lui 2017. Totuși este clar că o serie de chestiuni importante încă uh, trebuie rezolvate, inclusiv uh, perioadele de stocare a datelor și modalitatea în care uh, Uh, organele, de, organele statului au, uh, organelor statului să asigură accesul la date. Începește directiva privind calificările. Cele două instituții au ajuns la poziții uh, și am avut două triloguri și încă unul săptămâna aceasta va fi și peste vreo două săptămâni încă un trilog. Nu s-au agreat propuneri de compromis, dar se fac totuși progrese constante Cred că există un grad mare de convergență între colegislatori, dar rămân uh, divergențe importante în ce privește ambițiile de armonizare, atât privind criteriile de calificare, cât și conținutul protecției, drepturile beneficiarilor, cu alte cuvinte. În ce privește condiții, directiva prin condițiile de primire, activitatea în Consiliu a avansat destul de mult. Ne așteptăm ca ei să ajungă la o abordare generală parțială miercuri săptămâna aceasta și apoi ne așteptăm ca trilogurile să poată să înceapă în câteva săptămâni. Din nou, pentru a rezuma poziția, cred că există o convergență importantă între instituții, dar există și unele divergențe importante, mai ales în ce privește Uh, calendarul accesului la piața muncii, detenția minorilor și uh, măs- unele măsuri legate de primire uh, și menite să prevină mișcările secundare. În ce privește regulamentul privind procedurile de azil, aici progresul a fost mai încet, s-a făcut mai încet din cauza faptului că e un instrument extrem de complex Totuși, s-au făcut progrese excelente în, în Consiliul în timpul președinției estone. Acum ne apropiem de încheierea cele de-a doua lecturi pe baza unui text de compromis din partea președinției. Am avut o concentrare specială în timpul discuției asupra textului de compromis, asupra prevederilor uh, vizând uh, țările, așa numitele țări sigure, ținând seama de orientările pe care le-am primit din partea Consiliul European în iunie anul acesta și ne așteptăm ca negocierile în Consiliu să se încheie undeva în primăvara anului viitor și, cum ați spus și dumneavoastră, a durat ceva mai mult ca Parlamentul să ajungă la poziția sa, dar uh, ne așteptăm la un proiect de raport până la sfârșitul uh, anului. Un raport adoptat, aș spune chiar, până la sfârșitul anului. Acum, întorcându-mă la regulamentul Dublin, pentru că acesta e dosarul cel mai dificil. Discuțiile a existat o primă lectură în Consiliu, la nivel tehnic, la nivel de lucru, și au fost discuții extinse și întâlniri bilaterale în ultimul an, de fapt, adesea la nivel foarte înalt și cred că nu e niciun secret că ce a fost extrem de sensibil pentru multe state membre este includerea unei dimensiuni de relocare obligatorie, propunerea de a reloca uh, azilanții în momentul în care se atinge un anumit prag. Cum ați spus, Parlamentul deja și-a adoptat propriul mandat și cred că este clar că o estimare a unui posibil acord privind componenta de solidaritate a reformei e greu de prevăzut, atât din punct de vedere al calendarului, cât și din punct de vedere al formei pe care o va lua. În ce privește cadrul european de relocare, din nou, Uh, o poziție comună a fost obținută în Consiliu săptămâna trecută și Parlamentul a ajuns la poziția sa în octombrie, deci ne așteptăm ca primul uh, trilog să aibă loc în decembrie. Uh, din nou, cred că e vorba de o convergență între instituții în legătură cu nevoia unui cadru și asupra faptului că acesta ar trebui să se bazeze pe planuri bianuale, deci cam la fiecare doi ani să se facă un nou plan, dar există diferențe importante încă între Consiliu și Parlament în ce privește uh, înălțimea ambițiilor și metodele folosite pentru adoptarea planurilor. Consiliul uh, favorizează adoptarea printr-un act de implementare al Consiliului, în timp ce Parlamentul favorizează adoptarea acestor planuri prin acte delegate ultima dintre uh, propuneri, uh, lista de țări sigure de origine, uh, a fost efectiv suspendată în vederea propunerii Comisiei în cu regulamentul privind procedurile de azil, care practic preia conținutul acestei, uh, acestui act, acestei inițiative. Deci, după cum vedeți, uh, Discuțiile sunt dificile din cauza complexităților, dar s-au făcut progrese considerabile voi spune câteva cuvinte despre uh, legăturile dintre dosare. Cum spuneam, sunt multe. Cred că e important să repet mai întâi, Comisia consideră că toate propunerile trebuie adoptate pentru a avea o reformă cuprinzătoare și eficientă a CEAS. Deci e mai degrabă o problemă de uh, calendar și de selectare a uh, politicilor Și poate și un comentariu practic. Uh, asigurarea coerenței diferitelor propuneri și asigurarea că această coerență este păstrată în cadrul negocierilor cu alte instituții a reprezentat o provocare practică considerabilă pentru Comisie Uh, s-a luat o decizie oarecum arbitrară de către legislatori acum 15 uh, ani ca diferite elemente de azil să fie în uh, diferite instrumente juridice. Nu e neapărat foarte logică și în continuare trebuie să suportăm efectele acestei decizii. În termeni practici, ce trebuie să facem este să ne întâlnim în mod regulat experții care ne ocupăm de aceste dosare pentru a ne asigura că această coerență este menținută. În ce privește substanț, chestiunea de substanță, aș vrea să subliniez câteva domenii în care coerența și legăturile dintre dosare sunt extrem de relevante. Uh, mai întâi aș menționa prevederile legate de importanța mișcărilor secundare, de, de evitarea acestor mișcări secundare. Uh, Asta este extrem de important și relevant pentru regulamentul Dublin, pentru regulamentul privind procedurile de acceptare și într-o mai mică măsură în uh, regulamentul privind calificările. Uh, toate acestea încearcă să creeze un cadru comun uh, care să prevadă obligații clare pentru azilanți. În primul rând de a aplica pentru azil în primul stat membru în care ajung și să rămână acolo, să clarifice de asemenea consecințele care rezultă din faptul că un uh, solicitant de azil se mută dintr-un stat membru în altul, atât din punct de vedere procedural, cât și din punct de vedere al primirii. Și, în fine, să clarifice obligațiile pe care le statele membre le au pentru a preveni, uh, pentru a împiedica mișcările secundare. Deci negocierile trebuie să țină seama de faptul că toate aceste chestiuni sunt reglementate simultan în toate aceste instrumente diferite. Un alt exemplu uh, unde există legături clare între instrumente se referă la tratamentul minorilor, în special cei neînsoțiți și persoane cu alte nevoi speciale sau procedurale. Și extrem de relevant aici ar fi instituția tutorelui care este relevantă pentru toate cele patru instrumente pe care le-am menționat. Deci mandatul de tutore, viteza cu care acesta este numit, calificările pe care trebuie să le aibă, numărul de minori pentru care poate fi tutore responsabil. Un alt exemplu de menționat ar fi legăturile între noul mandat al agenției și cadrul uh, legal și două exemple, două exemple dau aici. Agenția are acum un mandat special menit să pună la oaltă rapoarte uh, ale situației în diferite țări de origine și asta are un impact specific asupra modului în care regulamentul privind calificările este aplicat în cazuri individuale. Un alt exemplu se referă la țări terțe sigure sau țări de origine sigure Comisia are posibilitatea de a cere agenției să adune informații relevante în ideea de a decide dacă să includă sau nu aceste țări în uh, listele UE de țări sigure de origine sau uh, țări terțe sigure. Apoi, uh, privind spre viitor, cum a spus și noastră, domnule președinte, este clar că la 18 luni după ce propunerile au fost uh, adoptate, ne aflăm într-o situație foarte diferită în legătură cu diferitele instrumente și că va mai dura ceva timp să se încheie negocierile, mai ales începește regulamentul Dublin și procedurile de azil, regulamentul privind procedurile de azil, din cauza conținutului lor sensibil și complexităților. În același timp, uh, există două instrumente unde deja am căzut de acord asupra conținutului sau aproape am căzut de acord, și anume agenția și Eurodacul și cred că din perspectiva Comisiei ar fi păcat să nu reușim să profităm de faptul că aceste două reforme importante au fost deja agreate cel puțin în ce privește conținutul lor esențial, pentru că ele ar putea aduce beneficii operaționale importante pe termen scurt. Avem acum un mandat mult întărit pentru agenție, cu resurse crescute și consecințe care ar putea crește susținerea materială pe care agenția o poate da statelor membre. La fel și pentru regulamentul Eurodac, el cred că ar fi deja putea fi folosit pentru a lupta cu migrația ilegală și pentru a facilita uh, aplicarea legii. De aceea, pe 27 septembrie, când am aplicat, uh, când am uh, uh, publicat raportul nostru privind cei doi ani de eforturi în legătură cu agenda privind migrația, Comisia ne-a încurajat să finalizăm negocierile politice pe aceste două instrumente cu înțelegerea faptului că anumite aspecte care vor trebui amendate uh, în momentul în care se va ajunge la un acord general uh, vor fi amendate ceva mai târziu. Adică, uh, în ciuda acestui lucru, ar fi un păcat să nu ne bucurăm de beneficiile acestor măsuri. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru prezentarea dosarelor individuale și a legăturilor dintre acestea. Colegii sunt sigur că vor dori să ia cuvântul, dar mai întâi voi da cuvântul reprezentantului Consiliului, domnul Berghilus, și mulțumesc colegilor de la președinția Consiliului care ne ajută cu multe dintre aceste dosare. Așa, dar dacă puteți să ne dați opinia noastră, 70 minute, nu mai mult, și după aceea să avem o dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair, uh, and the Honor Chair and Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe. O să fiu foarte succintă, fiindcă Comisia a prezentat uh, pe larg uh, dosarele și uh, aspectele care au fost uh, discutate în profunzime sau care rămân a fi discutate. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru că ne oferiți prilejul să ne prezentăm activitatea, având în vedere garantarea coeziunii pe întreg parcursul noului sistem de azil european. Așa cum a spus uh, și uh, domnul ministru când uh, a fost prezent la comisia dumneavoastră în iulie, noi am dorit întotdeauna ca președinție să, dobân, să mm, efectuăm cât mai mult progres pe baza activității derulate de președințiile anterioare, am examinat cu atenție toate propunerile legislative. Deocamdată am ajuns la un acord privind patru mandate în cadrul președinției noastre și cele malteze, ceea ce ne permite să începem negocierea cu Parlamentul European pe marginea acestor dosare. Și mai mult, uh, sperăm să ajungem la un acord privind directiva, privind condițiile de primire al cincelea mandat, aș, în curând, miercuri, sper, așa cum a spus și Steven. În ceea ce privește coerența între aceste dosare, vreau să vă spun că nu am precupețit niciun efort, uh, chiar dacă a fost o provocare, o provocare care Sper că i-am răspuns cum trebuie. Deci am dorit ca tot ce, toate acordurile la care ajungem să fie coerente în ceea ce privește abordarea tematică propusă de președinția malteză, s-au identificat deja principalele aspecte care necesită atenție suplimentară pe viitor. Iar în ceea ce privește aceste dosare, noi uh, am uh, încercat să vedem cum putem crea un sistem de coerență generală între dosare. În termen practic, practic asta înseamnă că uh, experții trebuie să colaboreze strâns, ceea ce s-a și întâmplat. Am colaborat foarte strâns cu experții de la comisie, Vă dau un exemplu, lucru care a fost subliniat și de comisie. Este vorba, vorba despre reprezentanți și tutore. Consiliul uh, a încercat uh, să aibă un sistem uh, holistic în care minorul, din momentul în care solicită azil și până la vârsta de 18 ani, când nu mai are nevoie de tutore, să fie avut în grijă. Iar încă un aspect îl reprezintă abordarea generală imparțială. S-ar putea să vi se pară un lucru negativ uh, la o primă vedere, dar vreau să vă spun că este un instrument foarte important pentru noi care ne ajută să obținem coerență la nivelul dosarelor, iar în fiecare, la fiecare prevedere se fac uh, referiri la alte propuneri din uh, pachetul de dosare și se mențin parantezele pătrate, nu vrem uh, să uh, împiedicăm discuțiile privind uh, alte dosare, iar aceste interdependențe vor fi discutate în momentul când alte dosare ajung într-o fază mai avansată. Este limpede că situația nu este ideală, dar în același timp trebuie spus că ne permite să garantăm coeziunea, coerența, mă scuzați, până la urmă și apoi fiecare parte trebuie discutată cu mare atenție de către ambele părți. Dați-mi voie să intrăm mai mult în amănunte în ceea ce privește propunerea cu privire la regulamentul Dublin. Președințiile anterioare, slovacă și malteză, au, pus, au făcut eforturi importante pentru a depăși blocajul uh, existent privind uh, diversele aspecte ale pachetului, privind principiul, principiile de solidaritate, responsabilitate. S-au făcut progres în cadrul acestor discuții și consultări, dar din păcate nu s-a făcut suficient progres pentru a se ajunge la un acord la Consiliu. Președinția estonă recunoaște, bineînțeles, cât de important și cât de greu este acest exercițiu, totuși uh, a avut întâlniri bilaterale cu toate statele membre și acum cred că înțelegem mai clar care este problema și unde am putea să găsim uh, o posibilitate de a ne întâlni la jumătatea drumului, dar mai este nevoie de discuții, iar pe perioada mandatului nostru vom uh, colabora strâns cu statele membre, ținând cont, bineînțeles, și de concluziile uh, Consiliului din octombrie, unde s-a cerut uh, să se ajungă la un consens în prima jumătate a lui 2018. În ceea ce privește Agenția de Azil Europeană, nu vreau să intru în amănunte uh, în ceea ce privește acest dosar acum uh, și faza în care se află el, fiindcă s-a vorbit despre acest lucru, dar sperăm noi să putem prezenta rezultatul negocierilor cu Parlamentului la Coreper spre a fi aprobat în curând și Apoi, uh, s-ar, bineînțeles, s-ar rămâne în picioare interdependențele cu uh, alte dosare. În ceea ce privesc alte dosare privind sistemul european comun de azil. Uh, vreau să mulțumesc Parlamentului European, fiindcă am uh, ajuns la rezultate foarte bune privind, dos, privind dosarul cu privire la, la Uh, dialogurile tripartite și, bineînțeles, pentru uh, noi este important să se înregistreze cât mai mult progres cu putință în uh, următoarele trei săptămâni. Chiar dacă unele chestiuni unde Consiliul nu are mandat, s-ar putea să rămână pentru următoarea președinție, sperăm totuși să finalizăm negocierile pe baza mandatului actual. În ceea ce privește uh, propunerea de reformare a directivei cu privire la condițiile de primire, vi s-a explicat care este situația actuală, noi sperăm că că miercuri deja vom uh, reuși să uh, primim un mandat pentru dialogul tripartit și că acestea vor uh, începe cât mai curând cu putință. Iar în ceea ce privește regulamentul privind regulamentul cadru de relocare, într-adevăr, săptămâna trecută, uh, pe 15 noiembrie, am um, am ajuns la un mandat, am obținut un mandat și ne bucurăm foarte mult că vom putea avea primul dialog tripartit în decembrie, după care uh, colegii din Bulgaria vor duce mai departe negocierile uh, anul viitor în ceea ce privește regula, uh, regulamentul privind calificările. Pro, dialogul tripartit este în desfășurare. S-a spus că mandatul nostru este parțial, nu am ajuns la aceste subiecte oricum, iar în ceea ce privește mandatul, vreau să vă spun că sperăm că miercuri mandatul va fi îmbunătățit uh, prin uh, definiția membrilor familiei. Deci uh, sperăm atunci că vom avea mai multe de discutat Bineînțeles că și aici sperăm, uh, ai bine, la ultimele două dialoguri tripartite și mai avem câteva uh, reuniuni și sperăm să ajungem cât mai departe și să ajungem la finalizarea câteva mai multe aspecte, dar Într-adevăr, uh, mai este loc de discuție și în cadrul președinției bulgare și în ceea ce regulamentul privind procedura de azil. Da, acest dosar este unul tehnic, unul complex, iar uh, în prima lectură am reușit, uh, a reușit să fie finalizată doar în luna septembrie acestui an. Am început imediat negocierile privind a doua lectură, a doua propunere a președinției și a, uh, aceasta va fi finalizată la, până la finalul mandatului, la începutul lunii decembrie, însă trebuie să se mai uh, lucreze pe acest dosar și, din păcate, nu am putut primi mandatul pentru a începe negocierile cu Parlamentul, cel puțin nu uh, sub gida președinției noastre. Dar sperăm uh, și bine, avem speranță, fiindcă lucrurile se mișcă destul de bine. Și cu asta cred că am terminat. Cum spuneam, uh, provocările au fost multiple, dar scopul nostru a fost să registrăm cât mai mult progres și să nu lăsăm niciun dosar în urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! E o provocare să nu lași niciun dosar în urmă. Să vedem, poate și alte cuvinte în afară de provocare. Mulțumesc foarte mult! Uh, da, nu e deloc ușor E vorba de un pachet voluminos de dosare și v-am ascultat cu atenție. Acum vreau să dau cuvântul raportorilor. Îmi cer scuze că sala nu este plină, mă, vreau să le mulțumesc celor care sunt prezenți, fiindcă suntem, într-adevăr, într-o lună după amiază și, mă rog, vorbiți cât doreți, doriți să vorbiți, fiindcă aveți timp arhi suficient și o să vă dau cuvântul în ordinea în care v-ați înscris. Doamna Sipel. Thank you very much, Chair. It was very interesting to... Mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, foarte interesant ce expresii folosesc uh, Comisia și Consiliul. Da, pachetul este sensibil, dificil, complex. Uh, Uh, sunt multe păreri, părerile sunt împărțite. Știm foarte bine acest lucru la Parlament și știm foarte bine acest lucru noi aici la Libe, dar îmi pare rău. Noi am reușit să avem o poziție. Și acum, după 18 luni, Comisia, și mă bucur că a spus acest lucru, tot uh, nu... și uh, sunt în continuare trei dosare unde Consiliul nu are o opoziție zero barat. Nu spuneți că lucrurile sunt dificile, noi știm că sunt dificile și totuși ne-am consolidat o poziție. Dar, și vreau să vă spun uh, că, într-adevăr, înțeleg că Consiliul este gata să finalizeze Eurodac și EASO. Da. Dar eu am impresia că dacă ajungem la un acord privind aceste două dosare, dorința Consiliului de a continua și de a se ocupa de celelalte dosare nu va crește. Și asta ca să nu spun altceva. În același timp, din, acel, din același motiv că dosarele sunt dificile, da, bineînțeles, și noi avem poziții divergente și vreau să vă spun că nici mie însă nu-mi place, uh, nu-mi nu, nici eu una nu sunt mulțumită cu toate aspectele acordului la care am ajuns, dar avem această poziție acum și um, vreau să am încredere că toți raportorii care se ocupă de aceste dosare vor uh, face tot ce le sunt putință pentru a apăra poziția pe care am hotărât-o în comun. Iar în ceea ce privește declarația generală, și anume că dorința Consiliului nu, este în creș- nu va fi în creștere uh, în ceea ce privește celelalte dosare, dacă ajungem la un acord privind Eurodac și EASO, eu vreau să vă spun că uh, grupul meu vrea să se lupte pentru poziția pe care avem aici la Parlament, de pildă, și nu numai, în ceea ce este perioada de retenție și uh, Și asta este poziția noastră, nu putem să o schimbăm. Deci să, să mergem mai departe, să sperăm că vom avea o propunere privind uh, Dublin în vara lui 2018. Ce se va întâmpla atunci? Mă tem că vom ajunge, ajunge la alegeri și uh, situația politicii de azi la parlament, a Parlamentului nu se va fi schimbat. Și e, uh, o, vreau să vă mai spun un lucru. Da, știu că nu sunt mulțumite toate statele membre. Iar Comisia a spus acest lucru, și anume că EASO și Eurodac trebuie să fie finalizate pentru a înregistra progres, pentru a face pe placul unor state membre, pentru, pentru a putea avea o reformă generală a tuturor dosarelor. Dar să nu uităm că am ajuns la un acord privind uh, UE-Turcia și scopul era să câștigăm ceva timp pentru ca toate statele membre să se uh, pregătească pentru a vedea ce putem face împreună cu țărtețe și pentru ce putem face noi la nivel intern în Uniunea Europeană. Iar acest progres nu s-a întâmplat. Iar noi, ce putem să facem? Noi ne-am ocupat, am făcut tot ce aveam de făcut privind aceste dosare și am insistat asupra poziției noastre, iar acum Consiliul trebuie să răspunde uh, întrebării de ce nu pot să, uh, să, se, să ajungă la un acord privind o poziție care apoi să intre în negociere. Mulțumesc, am început foarte înflăcărat. <laughs> O să citesc lista vorbitorilor. Și cum vă spuneam, aveți mult timp la dispoziție. Acest punct este foarte important. Mrs. Wickstrom uh, for the Dublin, this is obviously the Dublin rapporteur, um, Mrs. Bjork, is the resettlement rapporteur, Mrs. Intervelt, um, reception conditions, and uh, Mrs. Lambert. Is there anyone else who wishes to take the... Mai dorește cineva să ia cuvântul? și doamna Winberg. Mai dorește cineva? Nu. Doamna Stevens. Hartelijk bedankt, voorzitter, beste collega's. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Voiam să... ...vestiging te bundelen en als hefboom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 că statele membre trebuie să primească sute de mii de solicitanți de azil anual. Am discutat despre acest lucru în contextul codului vizelor, iar acolo se fac prevederi privind aspectele umanitare. Iar cu câteva zile în urmă, Consiliul ne-a spus că va discuta în continuare textul și atât. Iar acum, textul a fost uh, lăsat deoparte. Vreau să vă întreb care este poziția statelor membre privind mecanismul obligatoriu. Vă așteptați același rezultat ca privind codul vizelor? Mulțumesc. Cecilia Wikström, pare rău. Ai spus că uh, Sigur, ne-ai anunțat că o să întârzi, poate n-ai avut, n-ai avut ocazia, bineînțeles, să asculți prezentările Consiliului și Comisii. Uh, dar, uh, sigur, vei fi uh, pusă la curent dacă cumva o să te refer la ceva ce s-a spus deja. Mulțumesc, mulțumesc. Vreau să le mulțumesc colegilor din echipa de negocieri privind Dublin pentru activitatea extraordinară pe care au făcut-o și pentru rezultatele extraordinare pe care le-am avut. Am reușit să aducem la oaltă 5 grupuri, 120 de partide europene. Mi se pare, mi se pare incredibil că după atâtea reuniuni, Consiliul nu a reușit să, să ajungă la nicio decizie cu numai 28 de state membre și o să repet acest lucru până când vom avea o poziție de la Consiliu. Am lucrat foarte bine, am colaborat extraordinar și vreau să vă reamintesc și vreau să uh, vă mulțumesc pentru sprijinul din plenară extraordinar unde mandatul liber a fost pus sub semnul întrebării. Vreau să vă spun că lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru noi și a, a trebuit să luptăm pentru poziția noastră uh, dat fiindcă am fost supuși acestei presiuni. Dar acum avem o majoritate de două treimi. Parlamentul European este pe aceeași lungime de unde cu o majoritate covârșitoare. Deci este foarte important să spunem că statele membre trebuie să aibă o poziție, trebuie să ajungă la un acord. În curând o să înceapă anul viitor, 2018, ceea ce înseamnă că mai avem 14-15 luni de negociere în cadrul acestui mandat. Dacă tărăgănează lucrurile, Consiliul, uh, căutând o uh, unanimitate privind uh, regulamentul Dublin, nu mai avem nicio șansă să începem negocierile sau să ajungem la un acord până la urmă. Și mă, mă întreb dacă nu cumva asta și vrea Consiliul. Vrea să ne tot spună că e imposibil să se ajungă la opoziție. poziție dar cetățenilor nu le place asta. 70% dintre cetățenii europeni doresc ca Europa să ajungă la rezultate privind migrația. Și cu asta basta, îmi dau seama că nu-i convine Consiliului, fiindcă e mai bine pentru miniștri să fie mai relaxați la reuniunile Consiliului decât să repare un sistem care e pe butuci. Dar nu e nevoie de unanimitate. Tot ce trebuie este să voteze cu majoritate calificată. Iar asta... Iar pre președinția, bine, dacă președinția uh, are tupeu, asta trebuie să spună. Fiindcă nu au cum să ajungă la unanimitate, fiindcă sunt 4-5 țări care nici în ruptul capului nu vor să se întâmple nimic. Deci să lăsăm baltă unanimitatea și să se caute majoritatea acum. Asta e nevoie. Și vă reamintesc că la votul de la Strasburg de data trecută, Estonia, Croația, Lituania, Slovenii și românii au uh, sprijinit mandatul și au dat o majoritate de 2-3 iar în delegația poloneză, Polonia, despre care se care este arătată cu degetul, situația a fost uh, jumătate-jumătate. Jumătate din colegii delegației poloneze au votat pentru și jumătate împotrivă. Am cifrele aici. Deci, haideți să nu mai arătăm cu degetele statele membre spunând au făcut una și alta. Eu cred că și dacă Consiliul, dacă Consiliul nu este gata să facă asta acum, ar trebui cel puțin să găsească un mandat să, pentru începerea negocierilor și să se gândească bine la acest lucru. Sper că Consiliul uh, să fie mai deschis și să mm, și să găsească inspirația cumva, să, fie, să urmeze exemplul nostru. Fiindcă sunt uh, cel puțin cinci grupuri diferite la Consiliu, poate poziția noastră ar putea să fie un compromis. Poate să le uh, Eh, prezentați lucrurile așa, poate ar fi mult mai bun rezultatul. După părerea mea, toate aceste rapoarte privind eh, sistemul european comun de azil, cu excepția Agenției Europene de Azil, trebuie să, să fie discutate ca un pachet și lucrurile să avanseze ca un pachet. De ce? Fiindcă nu putem să ajungem la un acord doar privind anumite aspecte ale acestui pachet. Uh, toate sunt legate, merg mână în mână. Și nu putem să acceptăm faptul că Consiliul dorește să înregistreze progres privind anumite aspecte ale acestui pachet cum ar fi Eurodac, unde, bineînțeles, vor să înregistreze progres fără să facă nimic despre Dublin și altele. Bine, eu sunt optimistă na- natura mea. Eu cred că politica este arta posibilului. Dar sunt convinsă în egală măsură că dacă există voință politică, putem să obținem rezultate, însă e nevoie de voință politică din partea Consiliului. Îmi pare rău, dar uh, Consiliul trebuie să dea dovadă de spirit de conducere, de voință politică, altfel degeaba am făcut tot ce am făcut aici. Într-o democrație uh, nu poate fi toată lumea mulțumită. Și uh, dacă cei ce pun bețe în roate uh, au, sunt lăsați să-și folosească mereu dreptul de veto, nu vom ajunge nicăieri. Iată de ce trebuie rezolvate astfel de probleme prin vot. Așa se face peste tot în societate. Iar Consiliul trebuie să recunoască acest lucru și să facă și el la fel. Și mai bine, mai curând decât mai târziu. Iar cu acestea, aș vrea să vă dau din nou cuvântul dumneavoastră, domnule președinte, și încă o dată vă spun, sper că ne ascultă Consiliul și nu numai să ne asculte, și să transmită mai departe acest mesaj, că ne-am cam săturat. Mulțumesc! Uh, um, Cred că a fost un mesaj cât se poate de clar pe care președinția sunt convins că îl va putea transmite Consiliului. Raportorul pentru relocare, pentru cadrul în ceea ce privește sistemul de relocare este Malin Bjorg. Malin, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că cele spuse de colegi au fost foarte clare și ferme. Nu pot decât să mă fac ecoul celor spuse de domniile lor. În calitate de raportor, abia aștept să încep negocierile pe data de 13 decembrie pe dosarul de care mă ocup, dar așa cum s-a spus Vrem să lucrăm pe marginea acestor dosare în pachet. Toți cei care lucrează pe marginea pachetului privind azilul sunt foarte angajați, își doresc coerență, luăm foarte în serios acest pachet pe care îl dorim să fie perfect funcțional, sistemul de azil european să fie cât se poate de funcțional. Dacă nu vom reuși acest lucru, vom înseamnă că am eșuat pentru că am spus că vom repara acest sistem defect și nu ne-am ține de cuvânt. De aceea nu putem accepta faptul că nu s-a făcut nimic în ce privește regulamentul de la Dublin. Deci nu vreau decât să mă fac și eu ecoul îngrijorării exprimate în acest sens de antevorbitori. Însă, în, la nivelul Consiliului, nu văd să existe coerență. Noi, da, suntem coerenți. Consiliul spune că lucrăm pe marginea dosarelor care pun accentul pe partea de represiune, pentru că acelea sunt cele mai importante din punctul nostru de vedere, dar nu așa se lucrează. La noi, eu am văzut că la nivelul raportorilor din umbră se lucrează și noaptea, până noaptea târziu, deci se lucrează foarte mult, dar nu văd din partea Consiliului la același nivel de angajament. Deci eu nu sunt de acord cu așa o procedură, vreau să o spun foarte limpede, pe de o parte uh, unde Consiliul este interesat să se lucreze, dar pe celelalte unde apetitul este mai redus să nu se lucreze. Nu cred că putem accepta un astfel de proces. De aceea aștept cu mult interes ca să văd că Consiliul face progrese pe marginea tuturor dosarelor și la nivelul procesului și la nivelul uh, sistemului, ca să obținem ceva până la urmă. Mulțumesc, iarăși un mesaj foarte clar, spune domnul președinte. Sophie Indveld, care este raportor cu privire la uh, reformarea directivei privind condițiile de primire. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc reprezentanților Comisiei și Consiliului. Înțeleg că sunteți doar solul șefilor dumneavoastră politici. Cu toate acestea, trebuie să-mi exprim acordul cu cele spuse de cei trei colegi care au vorbit înaintea mea. Mă surprinde în mod deosebit contrastul foarte mare dintre un progres extrem de lent, practic zero, în ce privește politica, politica europeană de azil și viteza incredibilă la care a ajuns Consiliul pe alte dosare. În ce privește, de exemplu, dictaturile sau regim, regimurile uh, nedemocratice. În cazul Turciei s-a luat o decizie într-o clipită. De un an și jumătate însă discutăm pe marginea acestui sistem european de azil și tot n-am ajuns la un rezultat. Se cheltuiesc foarte mulți bani uh, la decizia statelor membre pentru regimuri dictatoriale și state eșuate și așa mai departe, dar nu se poate debloca niciun ban pentru politica de azil care chiar există, doar că statele membre refuză să o aplice. Ce putem face acum este să îmbunătățim acest sistem și să ne rugăm la Dumnezeu să aplice statele membre politica asta. Pentru că, practic, în momentul de față, ele încalcă tratatele. Nu pun în aplicare politica europeană de azil și tot vorbesc că, și se prefac, să ascund în spatele uh, lipsei uh, votului cu unanimitate. Nu asta este, nu acesta este adevărul. Pur și simplu i-ați dezamăgit pe cetățenii europeni. Așa cum spunea Cecilia Wikström, oamenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să le ofere rezultate. Parlamentul oferă rezultate, Comisia oferă rezultate, dar guvernele naționale nu. Și vreau să arătăm foarte clar cine e vinovat. Guvernele naționale nu se țin de treabă. Îi lasă baltă pe lor cetățeni. De ce fac asta? Pentru că le tremură sufletul de, în fața votanților. cetățenii europeni vor să știe două lucruri. Că noi reușim să gestionăm situația migrației și știți care e adevărul, că putem să o facem. Suntem, așa cum am mai spus-o, continentul cel mai progresist și bogat din lume. Putem să rezolvăm această problemă, da, și da, trebuie să le arătăm și cetățenilor. În al doilea rând, ei doresc să constate că venirea migranților nu o să le afecteze propriile lor șanse, drepturi și uh, oportunități. Dar guvernele naționale trebuie să se asigure că rămâne accesul la locuri de muncă, la uh, locuințe, la îngrijirea sănătății și așa mai departe. Statele membre trag de timp pe unele dosare și, pe de altă parte, se grăbesc foarte tare când e vorba să ia măsuri în legătură cu crearea, înălțarea unor adevărate fortărețe în jurul Europei. Pentru asta găsesc resurse. Nu așa trebuie procedat. Cheltuiți-vă timpul făcând progrese pe marginea dosarelor în curs și ajungeți la un, o politică de azil cu adevărat eficientă și nu să nu, nu să vă călcați uh, în picioare propriile principii. Salut uh, cele spuse de colegi în legătură cu pachetul privind azilul, pe care vom, îl vom vota la pachet. Și vreau să mai spun un lucru. Pachetul nu înseamnă cel mai mic numitor comun. Asta nu înseamnă reducerea standardelor. Pachetul înseamnă să obținem o politică de azil care să fie eficientă și în același timp umană și în linie cu standardele noastre. Mulțumesc foarte mult, Jean Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte, și sunt de acord cu o bună parte din cele spuse de colegele mele, Încerc să-mi fac o imagine asupra întregului proces și să înțeleg ce-și doresc de fapt statele membre până la urmă. Cred că asta nu e deloc clar dacă analizăm pachetul în ansamblu. Există într-adevăr probleme care trebuie rezolvate, dar asta nu înseamnă să renunțăm la standarde, așa cum spunea antevorbitoarea. Și de aceea nu înțeleg de ce sunt atâtea uh, dispoziții cu mei în ceea ce se dorește a fi un regulament la nivelul statelor membre. Nu cred că aceasta este soluția. Se dorește îmbunătățirea situației pentru beneficiari, pentru solicitanții de azil în statele membre. De aceea, în contextul acesta, aș întreba dacă există coerență în felurile în care recunosc sau sancționează deplasările secundare statele membre. Dacă nu cumva există sau nu mijloace de stimulare a oamenilor să, rămâne, să rămână în statul în care se află. Dacă există cu adevărat un angajament pentru ca sistemul să producă rezultate echitabile și rapide. Sau dacă nu cumva el se transformă într-un fel de stimulare a oamenilor să se deplaseze. Eu cred că coerența pe care ne-o dorim din ce în ce mai mult, mai ales în ce privește pe minorii neînsoțiți, este foarte importantă. Dar știm că aspectele operaționale ale legislației în vigoare sunt cumplite. La nivel, la, la nivel practic, sunt foarte mulți tineri care ar putea să meargă mai departe, dar nu o fac pentru că statele membre le pun bețe în roate. De aceea aș vrea să existe mai multă răspundere la nivel european, la nivelul EASO, în acest sens să se facă modificările. Cred că asta ar fi înțelept. Propunerea Comisiei știu că uh, prevede mai multe resurse pentru EASO. Știm că există și o, un buget alocat în cadrul propunerii de buget. Și Cred că nu trebuie făcute modificări la nivelul acesta decât în momentul în care vom ști clar cum arată legislația care va trebui pusă în aplicare. Și apropo de solidaritatea dintre statele membre, dacă îmi poate spune reprezentanta Consiliului, constată cumva că este în creștere această solidaritate sau avem în continuare un număr mic de state recalcitrante care nu vor să acționeze în mod solidar cu celelalte, refuzând să ofere cetățenilor acest sistem cuprinzător, cred că știu cine ar fi aceste state membre, care ar fi ele, dar am vrea să știm cum putem colabora cu colegii noștri pentru a schimba realitatea de pe teren. Înțeleg statele membre că mm, trebuie să-și facă partea lor din, din treabă spre deosebire de ce s-a întâmplat până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Winberg. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și reprezentanților Comisiei și Consiliului. Este foarte interesant acest raport. Situația este interesantă, dar vă mărturisesc că acum am mai multe întrebări decât aveam înainte de a-l citi. Este un subiect foarte important, politic foarte important, asta e adevărat, iar statele membre, mai ales cele cărora li se impune o cotă, pentru că li se impune o cotă, uh, vor vedea acest lucru ca o problemă. Mă refer în special la Suedia. Cum se va rezolva însă problema armonizării condițiilor, a cerințelor impuse solicitanților de azil? Care va fi punctul de pornire? De unde o luăm de la cap? De unde începem să stabilim astfel de condiții? Condițiile să fie ca cele din România sau cele din Suedia? Pentru că diferența este foarte mare între cele două seturi de condiții. Unde se stabilește pragul pentru țara care preia persoanele respective. Noi am preluat numeroși migranți, avem 100.000 de mii de oameni care sunt acum în curs de a sosi pe teritoriul țării noastre? Vom ține seama de acest lucru? Sau va trebui Suedia să mai suporte o povară pe lângă cei pe care i-a primit deja? Prin cotele obligatorii. Nici nu știu cum o să putem gestiona o astfel de situație. Sunt foarte multe întrebări care trebuie să-și găsească răspunsul. Lucrurile nu sunt deloc clare. Și acum referitor la alocarea de fonduri spuneau uh, Comisia și Consiliul că există state membre care nu vor să preia migranți. sunt șapte-opt state membre care nu-și doresc deloc astfel de state membre și ar fi interesant de știu ce se întâmplă în contextul în care există voci care spun că acestea ar putea să folosească subiectul acesta, spunând că dacă nu vor să iasă din Uniunea Europeană. Aș fi interesată să știu în contextul în care Bulgaria va prelua președinția în curând. Mulțumesc, domnul Ryan și colegii de la președinția estonă. Vor primi cuvântul pentru a răspunde. Știu că nu o să intrați în detalii și nu o să numiți uh, anumite state membre, nu e cazul, dar trebuie uh, arătat foarte clar care este poziția politică, așa cum au făcut-o raportorii. Și raportorul pentru condițiile de primire cred că ar spune exact același lucru, și anume că este vorba de un, de un uh, pachet legislativ care trebuie tratat ca atare și celelalte dosare, Eurodac și celelalte, se vede foarte clar că sunt tratate diferit. Ori trebuie să fie tratate la pachet și nu să se reducă standardele. Mă, nu o să-mi spuneți care e statul membru care face ce, care, uh, care ce face, decât dacă în mod deosebit veți face ceea ce nu au făcut antevorbitorii, ceea ce nu au făcut uh, predecesorii dumneavoastră. Însă evident că noi ne dorim ca mesajul nostru să fie transmis mai departe, o vom face la rândul nostru, vom promova și pe alte canale. Cred că mesajul a fost exprimat foarte clar de doamna Wikström astăzi. Pachetul nu trebuie să reprezinte o diminuare a standardelor, și este ciudat că unele dosare au fost tratate cu mai multă interes și viteză decât altele. Și că a existat prea puțină punere în aplicare concretă în ultimul mandat, Comisia s-a implicat în acest proces și știu ce vor să facă, avem toată încrederea în ei, dar iată că la nivel politic nu, a nu a existat același entuziasm și uite că ne aflăm acum în această prezență. Domnul Ryan mai întâi, poate... Da, a sunat telefonul cuiva care să-mi spună că mi-am depășit atribuțiile de președinte. Vrea să-mi atragă atenția. Deci, domnul Ryan, dacă puteți să reacționați la cele menționate, măcar la cele spuse de raportor, domnul Ryan. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc și raportorilor pentru intervențiile lor. Mesajul general cred că a fost foarte clar. Înțelegem că Parlamentul European vede aceste acte legislative sub forma unui pachet. Mai ales din partea doamnei Wikström, am avut impresia că situația noului mandat privind agenția poate fi privit într-o altă lumină. Aș vrea să subliniez că avantajele din unui nou mandat pentru agenție ar, uh, reprezent, ar fi reprezentate de progresele realizate prin sprijinul operațional pe care l-ar putea oferi Agenția Statelor Membre cu mijloacele care, le stă, care îi stau la dispoziție și pentru autoritățile de management, pentru a se asigura că statele membre pun în aplicare în mod corect legislația așa cum este ea. În rest, am înțeles foarte clar mesajul dumneavoastră. Doar câteva observații cu privire la subiectul la care s-au referit mai mulți dintre dumneavoastră, și anume că tratatele prevăd vot cu majoritate calificată, iar discuțiile acestea cu privire la consens nu și-au rostul. Eu nu sunt politician, deci nu pot să-mi depășesc uh, mandatul instituțional și poziția pe care instituția mea o ia îndeopște pe astfel de teme, dar aș spune că este deloc surprinzător că pe marginea unui subiect de o importanță și sensibilitate atât de mare ca aceasta, Consiliul să facă toate eforturile pentru a ajunge, măcar să, încerce, măcar să încerce să, ajunge, să ajungă la un consens. Și cred că este limpede că pentru durabilitatea, sustenabilitatea și posibilitatea de a pune în aplicare a legislației convenite pe viitor, este important să existe o poziție cât mai aproape de consens între statele membre. De aceea este nesurprinzător că e așa de greu să se ajungă până acolo. Sigur că spun lucruri evidente, dar cred că merită subliniat acest lucru și nu știm, desigur, ce ne rezervă viitorul. Și apropo de cele spuse de doamna Lamberts, cu privire la mesajele contradictorii care vin din partea statelor membre în ce privește standardele, plafonul pentru armonizare. Cred că are dreptate doamna Lambert, însă în același timp, ca un semn uh, încurajator, am constatat că există un anumit grad considerabil de acceptare a statelor membre cu privire la posibilitatea unei armonizări. Sigur că această concluzie nu este universal aplicabilă, dar am constatat că statele membre, în poziția lor din prezent față de acum 18 luni sau 2 ani, au început să accepte în mult mai, malt, mai mare măsură ideea armonizării. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că ce încercați să spuneți era să dați o mână de ajutor și să spuneți că stat, Consiliul trebuie să exploreze posibilitatea unui uh, consens, chiar dacă tratatele prevăd majoritatea calificată. Dar dacă am înțeles eu corect ce spuneați dumneavoastră, este că ne sugerați să fim cât mai flexibili, ținând seama de cât de important și de sensibil e acest subiect. Asta ați încercat să ne spuneți, nu? Fiindcă se dorește ajungerea la un consens în acest domeniu între statele membre, dar dacă ar fi să așteptăm consensul propriu-zis, cred că putem să așteptăm până uh, la sfârșitul veacurilor. Este o problemă extrem de amplă, dar vreau să mă lămuresc dacă am înțeles corect ce ați vrut să spuneți. Da, spune domnul Ryan, Comisia înțelege foarte bine ce anume prevăd tratatele și cum trebuie adoptată legislația, respectiv în baza majorității calificate. Însă cred că e în același timp foarte important să se procedeze într-un mod cât mai puțin creator de disensiuni. Deci să existe o majoritate cât mai amplă cu putință. Asta cred că este ideea. Și e normal să se încerce acest lucru, ținând seama de sensibilitatea dosarului, ca tare e ușor de înțeles că acesta este lucrul pe care și-l dorește Consiliul. Domnul președinte, cred că înțeleg. Pe marginea regulamentului Dublin nu e surprinzător, într-adevăr, dar înțelegem că în acest caz e, e cazul să se exploreze posibilitatea unui consens, dacă am înțeles eu corect ce ați spus dumneavoastră. Doamnă Sipel, doriți să mai interveniți? Da, îmi cer scuze, domnule președinte. O singură propoziție aș vrea să adaug. Pot fi de acord că este mai, uh, uh, că, că merită să încerci să-i aduci pe toți de partea ta, toate statele membre, dar am încercat pe marginea actualului pachet privind azilul. S-a încercat deja acest lucru și chiar și așa pachetul acesta nu este pus în aplicare de statele membre. Deci argumentul acesta nu stă în picioare. Domnul președinte, da, unii dintre noi sunt veterani ai acestor discuții, știu foarte bine uh, care este istoricul problemelor în care ne aflăm acum, și e adevărat că o parte din acest pachet privind azilul este în momentul de față cu totul ignorat de unele state membre. Deci, într-adevăr, este o observație pertinentă. Îmi cer scuze că îmi trag de timp, trecem mai departe. Elementul cheie îl reprezintă majoritatea, asta spun de fapt raportorii, asta e ideea. Dar ați încercat și dumneavoastră să fiți de ajutor, arătând că merită sau sugerând că merită să se exploreze o cale politică cât mai cuprinzătoare. Și acum din partea președinției, doamna Luis. Mulțumesc foarte mult uh, pentru toate intervențiile membrilor Parlamentului. Cred că primul lucru care trebuie corectat este că în uh, discursul meu de astăzi și în orice alt mesaj, Consiliul nu a spus că ar trebui să detașăm Eurodacul sau Agenția Europeană de Azil de acest pachet. Deci, ca să fie foarte clar, acest lucru a fost în uh, discursul Comisiei. Consiliul n-a discutat acest lucru până în acest moment. Și deci, ca să corectăm această percepție greșită. Totuși, lucrând pe aceste dosare de aproape 5 luni am lucrat pe acest dosar, Într-adevăr, văd că unele dosare avansează mai ușor, unele sunt mai ușor uh, să de, de agreat în Consiliu decât altele. E un lucru practic, nu, nu e o chestiune strategică, încercăm să încheiem asta și asta. Scopul președinției a fost să facem progrese pe toate dosarele, inclusiv Dublin, inclusiv compromisurile uh, sau încercarea de a ajunge la compromisuri. Deci Eh, practic, unele dosare sunt mai complexe și mai dificile. Presupun că înțelegeți acest lucru, pentru că nici dumneavoastră nu aveți un mandat privind APR-ul. Eh, e complex eh, subiectul și toate legăturile până la urmă se întorc la APR pentru că ce facem este că mergem de la directive, deci 27-28 de sisteme diferite și ajungem la un singur sistem sau încercăm să ajungem la un singur sistem și a fost spus acest lucru uh, de către doamna Wingstrom, uh, unde uh, stabilim standardele, standardele cărui stat membru le luăm drept reper. Este dificil și cred că uh, Bun, dacă în această miercuri sperăm că ajungem la un mandat privind condițiile de recepție, de primire, Uh, deja uh, va fi mult, mult, vor fi multe lucruri care au fost deja făcute și care vor trebui continuat, dar nu cred că există nicio posibilitate să facem progrese și în acest sens mulțumim uh, Parlamentului pentru această activitate foarte bună pe care am făcut-o în timpul președinției, dar nu avem vreo strategie să facem un dosar să progreseze și nu altul și câteva comentarii uh, în legătură cu o întrebare legată de întrebarea era dacă uh, la Consiliu se dorește să ajungem într-o situație în care Comisia ar fi forțată să-și uh, retragă propunerile. Nu! Cred că în fiecare zi, în fiecare săptămână muncim, avem foarte multe ședințe E foarte mult uh, de lucru și cred că progresele care s-au făcut sunt importante și progresele care încă mai trebuie făcute în viitor sunt la fel de importante. Nu cred că, dar n-ar trebui să ignorăm ce s-a făcut deja și să ne gândim numai la ce n-am reușit să facem, să ne uităm și la ce am făcut. De asemenea, începește implementarea practică în special. Iertați-mă, dar propunerile comisiei n-au fost perfecte. Cred că ați înțeles acest lucru până acum. Propunerile acestea ale comisiei nu au fost perfecte, deci există multă incoerență care trebuie reparată. Asta începește abordarea tematică. Asta este munca pe care o facem acum și, în acest sens, pentru a avea un sistem funcțional, clar, pentru ca statele membre să înțeleagă uh, ce facem și să poată fi de acord. Avem nevoie de aceste discuții. E greu și durează. Dar scopul este să avem un sistem mai bun, mai eficient, mai umanist, mai rezistent la crize și asta durează, e dificil și durează, dar muncim asupra acestui lucru și facem tot timpul progrese, deci nu cred că trebuie să nu luăm în seamă aceste lucruri. Mulțumesc. Și suntem șocați de vestea că nu toate propunerile comisiei sunt perfecte. Domnul Ryan poate uh, e, e șocat de acest lucru. Permiteți-mi, pentru că sunt aici de mulți ani, uh, nu e vina președinției, ci a statelor membre că există incoerențe între dosare și că este un contrast între aceste două dosare și restul. Deci nu punem cumva reflectoarele pe, Slove- pe uh, Estonia. Știm că trebuie să împingeți de la spate multe state membre și sunt uh, uh aspecte practice. Sunt colegislatori foarte experimentați aici care înțeleg foarte bine diferența tehnică între dosare care merg mult mai repede decât altele. Uh, și înțeleg că sunt și motive politice și structurale pentru care se întâmplă acest lucru. Înțelegem foarte bine acest lucru. Mm, mă uit la doamna Lambert și mi-aduc aminte că suntem câțiva oameni aici de foarte multă vreme și ne-am ocupat de aceste lucruri de mulți ani. Deci haideți să spunem clar că am, avem niște mesaje politice care nu trebuie diluate și mă, mă bucură foarte mult că raportorii au înțeles acest lucru și au exprimat foarte clar uh, mandatul uh, într-o săptămână extrem de importantă pentru, și de aglomerată pentru toată lumea. Așadar, mulțumesc tuturor raportorilor care au vorbit și vreau să folosesc ocazia pentru a le mulțumi lor pentru munca lor extrem de susținută. Cred că suntem, uh, am ajuns la, am atins la un, un, un vârf de, de sarcină, ca să spun așa, și ei și staful Libe cred că lucrează acum mai, mai din greu ca niciodată, împreună cu președinția, care am mulțumit deja și mulțumesc și stafului de la comisie, tuturor celor care sunt implicați. Cred că e un moment bun să spunem acest lucru, pentru că avem un număr fără precedent de uh, dosare care trec uh, prin această comisie acum. Așadar, mulțumesc tuturor celor care sunt implicați, dar cred că Uh, mesajele politice pe care le-am transmis sunt foarte clare și mă bucură că raportorii au făcut-o. Mulțumesc, dragi colegi, pentru o dezbatere foarte sănătoasă și uh, bună pe acest pachet privind azilul și mulțumesc și președinției de asemenea. Dragi colegi, trecem acum la punctul 4, procedura de încălcare a tratatului împotriva Marii Britanii începește libera circulație. Dragi colegi, dacă sunteți gata, să trecem la acest subiect. colleagues, uh, just for time reasons, because we're overrunning quite a bit. We... Dragi colegi, pentru că deja am început în întârziere uh, și am mai, uh, am mai depășit un pic timpul alocat, uh, vă rog să începem următorul punct. Așadar, cum spuneam, această procedură de încălcare a uh, tratatelor începește libera circulație. Ca să vă dau explicații, pe 25 septembrie uh, am uh, propus discutarea unei întrebări scrise propuse de o serie de membri în legătură cu uh, încălcarea de către Marea Britanie a aplicării directivei privind libera uh, circulație. Uh, întrebarea aceasta nu a primit răspuns la timp. Deci, conform regulament, regulamentului de procedură al Parlamentului, punctul 132, Comisia trebuie să vină în fața Comisiei Libe pentru a da un răspuns. Membrii LIBE consideră că răspunsul pe care l-au primit nu a fost satisfăcător, conform acestei reguli, și propunerea a fost să o invităm pe doamna comisar Iurova să ne dea mai multe informații. Doamna comisar Iurova nu a putut participa la ședința de astăzi, dar domnul, doamna Mario Mengla, Maria Menglaje, care este șefă de unitate uh, dedicată problemelor libertății de mișcare, se află aici. Doamna Longe, aveți cuvântul, puteți să ne oferiți răspunsul la această întrebare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, regret că nu pot încă spune dacă Comisia va uh, merge în fața Curții uh, de Justiție cu cazul la cetăț- drepturilor cetățenilor considerați non-activi și dacă dreptul de afiliere la sistemul de Uh, sănătate NHS din Marea Britanie poate fi considerată o asigurare medicală cuprinzătoare. În acest moment vreau să explic că cererea cetățenilor nor activ, de a fi în posesia unei asigurări de sănătate cuprinzătoare este prevăzută în directiva privind libera circulație și în articolul 7.1b. Uh, Divergența pe care o avem cu Marea Britanie este dacă sau nu afilierea la NHS, la National Health System, uh, poate fi considerată o astfel de asigurare de sănătate cuprinzătoare sau dacă cetățenii non-activi ar trebui să aibă și o asigurare de boală privată o, sau o asigurare de sănătate privată. Comisia încă evaluează cazul și uh, înțelegem faptul că dumneavoastră considerați că această evaluare prea, durează prea mult, dar dați-mi voie să subliniez că pentru a avea un, un dosar cât mai solid, dacă trebuie să mergem la Curtea de Justiție, toate argumentele și contraargumentele trebuie examinate cu grijă. Din nefericire, asta ia mai mult timp decât ne-am așteptat. Aș vrea să continui și să mă refer la trei puncte în special. Uh, procedurile, contextul de politici și substanța uh, cazului de încălcare a tratatului. Pe partea procedurală vreau să subliniez că această procedură de încălcare a tratatului face parte dintr-un dosar mai larg legat de verificarea îndeplinirii uh, prevederilor directive privind libera circulație a persoanelor. Problemele care intră în uh, domeniul acestui caz de încălcare a tratatului 2011-2054 uh, uh, uh, reprezintă un singur punct dintr-o serie de câteva sute de probleme de conformitate pe care Comisia le-a identificat și le-a ridicat și le-a opus autorităților britanice de la intrarea în vigoare a directivei. Din 2009 în special, Comisia a lansat 27 de investigații pilot la nivel european în ce privește implementarea legislației europene uh, în domeniul liberei circulației a cetățenilor uh, în Marea Britanie și trebuie menționat că plângerile de la cetățeni legate de libera circulație în Marea Britanie reprezintă un procent uh, semnificativ din 1,4% din totalul plângerilor primite. Marea Britanie reprezintă un, domeniu, un dosar complex și Comisia a fost activă și în contact permanent cu autoritățile britanice și Comisia a luat multe măsuri pentru a face progrese pe acest uh, subiect. Uh, progresul în investigațiile Comisiei în legătură cu problemele de implementare a legislației europene în domeniul liberei circulației a cetățenilor în Marea Britanie au uh, vizat uh, uh, Uh, atitudinea autorităților uh, britanice. În al doilea rând, aș vrea să subliniez faptul că cazurile de infringement uh, fac parte dintr-un, britanice fac parte dintr-un dosar dinamic. De la intrarea în vigoare a directivei privind libera circulație în aprilie 2006 și transpunerea inițială în legislația britanică, Marea Britanie a amendat prima, uh, uh, legea primară de transpunere de 19 ori, deci cam de o dată jumătate pe an, și 11 amendamente au fost adoptate de la procedurile de infringement care au fost lansate în 2011. Deci asta înseamnă încă de două ori în fiecare an aceste schimbări au fost acompaniate de schimbări și în orientările administrative, practic instrucțiunile date uh, personalului de la Home Office, de la Ministerul de Interne, care trebuie să știe cum să aplice legislația aceasta în Marea Britanie. Și, după cum știți, aceste orientări sunt cruciale uh, pentru, uh, în contextul procedurii de infringement. De când s-au lansat aceste proceduri de încălcare a tratatului în 2011, Curtea de Justiție a dat cinci decizii care interpretează legislația europeană în domeniul liberei circulației a cetățenilor și aceasta se leagă în special de condițiile mm, legislației pe care legislația le atașează pentru drepturile cetățenilor inactiv economic și uh, un, un uh, caz privind uh, problema cetățenilor care se întorc. În ce privește cetățenii non-activi economic, s-a cerut reevaluarea în profunzime a situației juridice, mai ales în ce privește interpretarea Comisiei din uh, scrisoarea de notificare oficială și în uh, avizul uh, uh, avizul motivat. Ca urmare a cazului uh, juridic, în uh, vara lui 2017, serviciile comisiei s-au întâlnit uh, în mod regulat și acum lucrează asupra concluziilor. Apoi, în ce privește acest, această procedură, trebuie să repet faptul că noi, Comisia, trebuie să acționăm pe niște temeiuri juridice solide și să ne uităm uh, cu mare grijă la uh, legea recentă care prevede accesul persoanelor non-active economic la anumite uh, beneficii sociale. Am menționat unele cazuri juridice, cazul Alimanovici, cazul Dano, cazul Garcia Nieto, Comisia versus Marea Britanie, un caz pe care l-am pierdut și un caz care este judecat acum, cazul Guza. După cum am menționat și repet, trebuie să fim siguri că ne aflăm pe un temei juridic puternic atunci când acționăm împotriva Marii Britanii. Impactul jurisprudenței recente asupra acestei cerințe legate de asigurare cuprinzătoare de sănătate Uh, înseamnă că există situații în care statele membre ar putea re, refuza unor cetățeni inactivi economic accesul la a, uh, sistemul uh, de îngrijire a sănătății. În același timp, ar trebui să asigure că aceste persoane nu sunt împiedicate să îndeplinească condițiile pentru a avea drept de rezidență pentru mai mult de 3 ani, de 3 luni, mă scuzați, în special condiția de a avea o asigurare de sănătate cuprinzătoare. În acest sens, cetățenii mobili ar trebui să aibă permisiunea să contribuie în mod proporțional într-o schemă de asigurare de sănătate în statul membru în care uh, sunt rezidenți uh, obișnuiți, în ce au reședința habituală. În ciuda uh, idei, în ciuda ideii că afilierea la NHS nu reprezintă o asigurare de sănătate cuprinzătoare. Cetățenii inactivi primesc tratament gratuit la NCS pe baza legislației britanice. Pe, atâta timp cât cetățenii nu trebuie să se înregistreze ca rezidenți în Marea Britanie, atunci ei ajung să creadă că, ă, că statutul lor de rezident în Marea Britanie nu este complet din cauza că, faptului că nu îndeplinesc ă, această condiție de a avea a, acoperire a, ă, de asigurare uh, de sănătate. Aceste contradicții trebuie rezolvate din punct de vedere juridic într-un mod foarte solid. Vreau să-mi închei intervenția referindu-mă la poziția adoptată de Marea Britanie la negocierile pe articolul 50, atât în documentul de poziție al Marii Britanii din iunie 2017, cât și în cea mai recentă publicare a proceduri administrative din această lună, 8 noiembrie 2017, Marea Britanie declară că nu va cere și dovezi că cetățenii inactivi economic au avut înainte asigurări de sănătate cuprinzătoare pentru ca ei să fie considerați rezidenți continui. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Trecem direct la autorul întrebării. Doamna Sophie Intvert, vă rog. Ascultând această prezentare, încerc să-mi imaginez cum te simți când ești cetățean european, lucrezi în Marea Britanie, treci în Marea Britanie, primești o scrisoare și se spune că vei fi deportat din țară pentru că n-ai îndeplinit această cerință. Cum te simți? Cum te-ai simțit dacă ai fi ascultat această prezentare? Gândiți-vă un pic la asta. Poate că ești departe de familia ta, o, poate că vei fi forțat să-ți pierzi casa și pensia și ăsta e răspunsul Comisiei Europene. Și o să încep prin a spune, domnule președinte, că înțeleg că doamna Boulanger e doar uh, un mes- mesager și nu trebuie să împușcăm mesagerul, cum se spune, dar am mai avut această dezbatere și comisia noastră a insistat asupra unui răspuns dat de la nivel politic. Deci unde e Comisia? Unde, doamna comisar? Da, sunt sigur că, că, sigur că doamna comisar e foarte ocupată, dar vorbim despre 3,3 milioane de cetățeni europeni care trebuie să fie serviți, ajutați de Comisia Europeană. Și ăsta e răspunsul Comisiei? Serios? vorbim despre oameni care sunt într-o situație de anxietate existențială, dacă pot să-i spun așa, în legătură cu viitorul lor. Și nu am fi ajuns aici dacă comisia poate ar fost interesată să asculte. Mi se pare acest răspuns mi se pare că acest răspuns este... Nici, nici, nici nu mai știu ce să spun. Uh, ați început o procedură de infringement în 2012, acum 5 ani, și ne spuneți că încă investigați și încercați să dați vina pe guvernul britanic că schimbă legea tot timpul. Sunt de acord cu noastră că guvernul britanic e un dezastru, dar asta nu poate fi niciodată o scuză. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să aplicați legea europeană. Comisia trebuie să-și facă datoria și cu siguranță uh, o să mă gândesc acum dacă am opțiuni de a da eu în judecată comisia pentru că nu acționați și nu apărați cetățenii europeni. Înțelegeți ce spun? Cetățeni sunt oameni care vă plătesc salariile. Mă scuzați, domnule președinte, e vorba de oameni adevărați cu vieți reale a căror existență este pusă sub semnul întrebării. E inacceptabil. Și aici nu e vorba de politică de partid. Vă întreb pe toți ce vom face noi Parlamentul în legătură cu asta. Nu putem să repetăm acest exercițiu la nesfârșit, să, să ne enervăm și să fim frustrați din cauza comisiei care nu acționează. Ce vom face, domnule președinte? Înainte de a-i da cuvântul doamnei Lambert, vreau să-ți confirm poziția în legătura faptului că a doua dezbatere pe care am avut-o și că am invitat-o pe doamna comisar la această dezbatere. Deci ai dreptate, ar fi trebuit ca această dezbatere să fie ridicată la un nivel politic. Este corect. Uh, spun asta ca să informez și pe ceilalți colegi. Dar doamna comisar nu a venit. Așadar, ai dreptate. Doamna Lambert, ai cuvântul. împărtășesc uh, frustrarea lui Sophie și înțeleg că avem aici un mix de lucruri care se întâmplă. Pe de o parte e vorba de uh, timpul uh, uh, consumat de statele membre ca să răspundă. Toți cei care au fost și în Comisia PETI știu că statele membre nu se grăbesc foarte tare atunci când nu le convine să răspundă la anumite sesizări, dar cred că aici se pune și problema unei decizii politice, nu numai pe aceste chestiune, ci și pe altele, și Comisia dă înapoi mai degrabă decât să facă ceva în legătură cu Marea Britanie, a dat înapoi ă, asta înainte de referendum și, și după referendumul pentru ieșirea din Europeană. Și, bun, într-un fel putem să înțelegem motivațiile politice, că și noi suntem politicieni, dar pe de altă parte uh, Asta înseamnă că persoanele despre care vorbim sunt într-o dificultate foarte mare. mare. Și știm că uh, în Marea Britanie, în special, acest aspect legat de asigurarea obligatorie de sănătate și nu numai în Marea Britanie, dar în special în Marea Britanie, a dus la faptul că foarte mulți oameni au fost extrem, au aruncați într-o stare de incertitudine și anxietate din cauza schimbărilor, regulilor care nu, au fost, nu le-au fost comunicate, comunicate și nu le-au fost comunicate corect acestor oameni nu au fost uh, explicate și de aceea uh, de multe ori ne contactează oameni și ne spun că regula a fost schimbată și nimeni nu le-a spus acest lucru, nimeni nu l-a explicat clar uh, și nu l-a comunicat. Deci e foarte dificil ca oamenii să urmărească toate aceste schimbări. Așadar, cred că trebuie ca această comisie să-și exprime preocuparea față de comisie în legătură cu lipsa de acțiune pe acest subiect. Înțeleg că uh, vreți să fiți cât mai siguri, să aveți un temei solid, dar eu cred că dacă ați fi acționat mai devreme, ați fi stabilit uh, uh, ar fi fost foarte important și pentru Marea Britanie și pentru alte state membre, pentru că ne uităm acum la Marea Britanie, care sigur că e într-o situație specială din cauza uh, plecării din Uniunea Europeană, dar mai sunt și alte state membre care, când vine vorba de implementarea directivei privind libera uh, circulație, nu fac ce trebuie. Și există un studiu al comisiei noastre care arată foarte bine acest lucru. Și de fiecare dată când comisia dă înapoi și nu acționează, este un semnal prost pentru cealaltă state membre că nu trebuie să-și bată capul cu asta. Și asta nu e bine, nu e bine, uh, pentru că cetățenii noștri așteaptă o bună administrare. Mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc foarte mult tuturor ambelor vorbitoare pentru ce ați spus. Uh, dacă există o, o moțiune, îmi exprim și eu interesul și noi, și biroul meu a primit foarte multe comunicări pe această temă și înțeleg foarte bine situația. În ce privește nivelul politic, doamna Indvelt are perfectă dreptate. Răspunsul pe care l-am primit de la comisie uh, nu, nu va fi mai complicat, cum, complet, complet date niciodată. Cred, cred că trebuie să trecem la un nivel politic. E o problemă politică. Și cred că deja trebuie să discutăm acest lucru la nivelul coordonatorilor, pentru că, așa cum a spus și doamna Lambert, Comisia trebuie să acționeze așa cum îi cerem noi să o facă și trebuie să vedem cum putem să ridicăm acest subiect la nivelul de importanță pe care îl merită și cred că membrii, cei doi membri care au vorbit au spus foarte clar care este problema pe teren și ce așteptăm din partea Comisiei. Așadar, o să oprim aici acest subiect și o să discut la următoarea ședință a coordonatorilor. O să, uh, o să informez pe toți coordonatorii și Sofie, dacă vrei să adaugi ceva. Da, sigur, coordonatorii decid până la urmă, dar fie ce-o fi, haideți să ne mișcăm rapid, fiindcă a trecut deja un an și jumătate. Și oamenii nu mai suportă această incertitudine. Haideți să nu ne mai uh, prelungim lucrurile luni de zile, să luăm o decizie. Da, da, pe 6 decembrie a pus pe ordinea de zi și înainte o să mă uh, asigur că toată lumea uh, toată lumea e la curent. Mulțumesc și comisiei pentru prezență și o să discutăm acest lucru la următoarea reuniune a coordonatorilor. Dragi colegi, am o reuniune, un dialog tripartit, uh, unde trebuie să fiu prezent. Doamna Gauss um, va prelua președinția. Uh, Kinga, te rog. afternoon, colleagues. So... Uh, bună ziua, dragi colegi. Trecem mai departe cu ordinea de zi. În ce privește prezentarea stării de fapt uh, privind sistemul de autorizare și informare, eu sunt raportoare, dacă îmi permiteți, deci voi spune câteva cuvinte înainte de a da cuvântul în sală oricui dorește să ia cuvântul. Comisia a prezentat o propunere prin care se instituie un acest sistem uh, în noiembrie 2016. Comisia Libe a votat poziția Parlamentului pe 19 octombrie, iar mandatul mi-a fost dat la următoarea plenară pentru a începe dialogul tripartit cu Comisia și Consiliul. Dar de la confirmarea dialogului au avut loc două dialoguri tripartite pe 25 octombrie și pe 16 noiembrie și următorul dialog uh, va avea loc miercuri, miercuri aceasta. Aceste dialoguri ne arată că colegiuitorii cunosc uh, importanța acestui dosar uh, și caracterul prioritar și deci au manifestat deci dorința de a ajunge la un compromis și la un rezultat mulțumitor. Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi raportorilor din umbră eh, și pentru activitatea, pentru participarea lor activă la dialoguri tripartite, la reuniuni și așa mai departe. Șase reuniuni am avut la nivel tehnic între eh, Consiliul, Consiliu, Comisie și eh, experții noștri și asistenți. Și vreau să mulțumesc asistenților și consilierilor pentru activitatea lor extraordinară uh, la acest, pe marginea acestui dosar și la aceste reuniuni. Ce am constatat pe parcursul reuniunilor tehnice și a dialogului tripartit este că noi uh, sprijinim uh, acest sistem și încercăm să ne explicăm poziția și să apărăm uh, textul, Consiliul însă nu dă înapoi, uh, câtuși de puțin. Comisia acum uh, sperăm că va veni cu niște idei bune pentru a ajunge la un compromis. Chestiunile cele mai spinoase până acum au fost uh, includerea uh, um, zone de tranzit pentru acest sistem sau dacă ar trebui să existe o condiție de intrare sau de ieșire, datele colectate de la solicitanți și cum ar trebui să arate acest sistem, care ar trebui să fie tariful și uh, derogarea, precum și reținerea datelor. Sper că vom ajunge la compromisuri bune. În ceea ce mă privește, pentru a putea să apăr poziția noastră și uh, lucrul cel mai important pentru noi și în, la comisie și acum la dialogul tripartit este ca trei principii să fie de la sine înțelese. În primul rând, acest sistem nu trebuie să înrăutățească lucrurile în momentul în care se solicită o viză. Sistemul, deci, să nu înrăutățească, să nu fie mai uh, împovărător decât uh, uh, sistemul de solicitare a vizei. Am încercat să fim pe aceeași lungime de unde cu sistemul de intrare-ieșire pentru a încerca să nu avem, uh, să nu aducem o povară suplimentară. Și nu în ultimul rând, uh, un principiu extrem de important îl reprezintă că nu trebuie să împovărăm mecanismul, făcându-l uh, inutilizabil. Dați fiind că suntem în continuare la începutul acestui proces de găsirea unui compromis și uh, am avut și sperăm și am avut până acum uh, succes, sper ca acesta să continue și să ajungem la un compromis care, dacă este unul bun, înseamnă că nu va mulțumi pe toată lumea până la urmă. Dar Sper să ajungem la un astfel de compromis, așa cum am anticipat uh, în calendarul nostru. Deocamdată atât pot să vă spun și sunt convinsă că dacă vor exista uh, evoluții, mă voi întoarce cu o veste bună la dumneavoastră. Ia. Oui, Madame la Mulțumesc, domnule președinte și domnule raportor doamnă raportoare, adică voiam să spun, mă rog, asta e rezultatul polemicii la noi în țară. Mă rog, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor celor care s-au ocupat de acest dosar, fiindcă mă bucură foarte mult modul în care au evoluat lucrurile, chiar dacă, bineînțeles, la grupul nostru nu suntem pe aceeași lungime de undă prin toate aspectele în ceea ce privește acest subiect. În continuare, pare rău că suntem strânși cu ușa să, se adopte acest text. Oricum nu va intra în vigoare înainte de 2020, deci am putea să mai avem câtva timp la dispoziție, câteva luni, pentru a lucra mai inteligent. Dar nici Comisia, nici Consiliul nu vor să audă așa ceva și vor să fi terminat până la sfârșitul președinției. Și vă reamintesc că acest sistem nu vizează decât persoanele, cum a spus dumneavoastră, care nu au nevoie să ceară viză. Uh, înseamnă asta o viză low cost, cu costuri reduse. Da, sunt într totul cu ce spuneți dumneavoastră în ceea ce privește faptul că acest sistem nu trebuie să uh, să ceară mai multe lucruri decât îi se cere unei persoane care, uh, dorește, care mm, depune cerere de viză. Trebuie să fim foarte atenți și în ceea ce privește datele strânse, fiindcă o parte a acestor date se bazează pe declarații, vin din declarații și uh, nu cred că este un motiv de securitate să ai declarații suplimentare, ci din potrivă nu facem decât să strângem mult mai multe date. Apoi vreau să vă spun că mă îngrijorează enorm, sperie poziția Consiliului și am înțeles că și Comisia este pe aceeași lucru de acum, ceea ce nu se întâmpla înainte, în ceea ce vește pasagerii în tranzit fiindcă vor crește exponențial solicitările și, cum a spus de bună dreptate, vom descuraja uh, tranzitul uh, pe teritoriul Europei european și uh, nu vrem acest lucru. Trebuie să fim foarte atenți, fiindcă nu uh, vreau eu să folosesc uh, argumente economice, dar asta mi se pare strigător la cer. Nu, nu înțeleg ce vrem să facem aici. Poate doar să sabotăm companiile aeriene, mai ales cele care sunt cele mai fragile. Deci, la grupul nostru noi suntem de acord cu textul pe fond, dar considerăm că este foarte important uh, să depunem eforturi pentru ca acest text să, uh, să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre. Uneori, cred că uh, în ceea ce privește strângerea de date, unii pierd contactul cu realitatea, cu aceste argumente de securitate, fiindcă în foarte multe din aceste date nu vor folosi decât uh, care va fi scopul lor. Nu securitatea, ci lipsa de securitate în ceea ce privește uh, faptul că nu există proporționalitate, iar noi avem nevoie acum de proporționalitate, iar în ce privește tranzitul, cred că jurisprudența Curții Europene de Justiție ar trebui să se aplice aici. Dacă nu se aplică, cel puțin pentru pasagerii în tranzit ar trebui să se aplice uh, și trebuie să ne bizuim și pe jurisprudența CEJ. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vergia. Dacă nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, o să rezum eu în câteva cuvinte, spunându-vă că sunt de acord cu cele spuse, în mare parte, da, există unele divergențe, însă până acum am colaborat foarte bine și sper că lucrurile vor continua tot așa și la următorul uh, dialog tripartit de miercuri să încercăm să găsim și mai multe compromisuri și așteptăm ca uh, Comisia să facă niște propuneri cu privire la aceste compromisuri. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul punct pe ordinea de zi Evaluarea amenințării crime organizate pe internet. Europol publică în fiecare an o astfel de evaluare, după cum bine știți. Acest raport include constatări cheie și evoluții, amenințări ale criminalității cibernetice, precum și recomandări uh, forțelor de ordine, și decizionarilor. Domnul Filip uh, Aman ne va face această prezentare. El este șeful strategiei Unității pentru Strategie de la Europol. Sunt uh, analizate, deci analizate situația internetului uh, reglementat, dar și cel cenușiu, uh, subteran, să zicem, și uh, vă mulțumesc, domnule Aman, pentru prezență. Vă dau 10 minute la dispoziție pentru prezentare, după care o să dăm cuvântul în sală. Mă rog, 10 minute uh, cu oarecare marjă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați membri ai Comisiei Libe, pentru că mi-ați uh, oferit prilejul de a prezenta acest raport uh, Acest raport este special fiindcă este principalul nostru produs, are o perspectivă privind forțele de ordine și uh, peisajul uh, criminalității cibernetice în Uniunea Europeană. Oferă informații uh, forțelor de ordine și decizionarilor la nivel strategic. Cum spuneam, este un raport cuprinzător. Sunt evaluate nu numai provocările și amenințările, încearcă și să facă o previziune pe viitor, pe o perioadă de 12 luni și, mai important, oferă o serie de recomandări pentru uh, decizionari, pentru forțele de ordine și mm, asta pentru a avea mai multe informații în ceea ce este stabilirea de politici. Avem un, pro- un proces uh, structuralizat de obținerea informațiilor și de uh, rezumare și, rezumare și analizare la Europol. Avem studii, interviuri cu um, membrii din uh, sector, din, membri, din, sec, din uh, sector, din uh, mediul universitar, din cadrul forțelor de ordine. Mai departe, unul dintre subiectele care ne, ne ocupăm, ne ocupăm de trei zone principale, Uh, combaterea abuzurilor sexuale împotriva copiilor, uh, criminalitatea high-tech și criminalitatea în contextul plăților și uh, aici intră și atacul împotriva infrastructurii și probleme legate de big data, datele voluminoase, dar și lucruri cum ar fi convergența internetului și terorismului. Deci, în acest raport se găsesc foarte multe subiecte care uh, este, s-a publicat acum pe site, am început în 2014 și uh, cel mai recent raport a fost publicat pe, în luna septembrie și există deja pe site. În afară de aceste subiecte, mai avem și altele mai exotice, să zicem așa, cum ar fi uh, Uh, incripțiile quantum pentru a înțelege mai bine acest subiect, uh, am uh, analizat și inteligența artificială, robotica și efectul asupra forțelor de ordine. Uh, iar anul acesta, fiindcă subiectul este de actualitate, am uh, discutat și despre hackingul sistemelor electronice din perspectiva forțelor de ordine și care sunt posibilitățile tehnice și din perspectiva juridică și de aplicarea legii să vedem ce se poate face pentru a rezolva aceste probleme. Următorul diapozitiv. Dacă mm, mi-ați cere să aleg două lucruri din acest raport, ar fi Mirai Botnet, uh, Poate știți, asta era numele unui malware uh, folosit anul trecut, la sfârșitul anului trecut, pentru uh, a transforma uh, camere de luat vederi care au devenit o rețea de hardware um, cum care era o rețea de malware și uh, Aici uh, au uh, fost implicați și un mare furnizor uh, din Statele Unite. Acesta a fost un exemplu în care de, în care aparate care nu erau securizate cum trebuie au fost transformate în arme. Sper că nu ați avut plăcerea să vedeți acest ecran pe um, aparatele dumneavoastră, dacă ați fi fost uh, afectați de acest malware, asta ați fi citit pe ecran. S-a dat și o răscumpărare uh, care a fost eficientă uh, la nivel de, de distribuție, la răspândire în mai 2017. Am avut un exemplu foarte clar de ce se face dacă, se, dacă avem o un, o componentă de uh, răscumpărare și de, uh, de uh, proprietăți care se, uh, se dublează de la sine. Deci uh, aceasta este o mare amenințare și în acest uh, caz faptul că s-au, s aceste două elemente au făcut amenințarea și mai uh, de proporții uh, nu numai în Uniunea Europeană, ci în afara Uniunii Europene. Iată, acestea sunt amenințările identificate până acum uh, din perspectiva aplicării legii. Uh, asta din ce s-a a fost raportat la poliție și uneori uh, lucrurile sunt diferite față de ce constată industria. O să încep cu ransomware, uh, Ehm, suntem cu toții de acord că aceasta este o amenințare mare și va duce la și eh, va crește în continuare. Asta are legătură cu internetul lucrurilor, faptul că avem din ce în ce mai multe aparate um, conectate care s-ar putea să facă obiectul unui atac de program malware de răscumpărare, ransomware, apoi uh, aparatele IT devin arme, cum am spus uh, când e acest uh, atac, iar uh, prin 2020 vom avea 20 de miliarde de aparate și de, vom avea conectate în internetul proiectelor. Uh, și, după cum știți, se discută despre cum putem să gestionăm acest lucru, mai ales discutând cu cei care creează aparate electronice. Trebuie să avem însă o infrastructură mai securizată și o arhitectură mai securizată. În ceea ce privește abuzul împotriva copiilor pe internet, una dintre principalele amenințări este extorsiunea și Um, um, co- coersiunea minorilor, uh, extorsiunea și coersiunea minorilor. Avem niște exemple de uh, cum se... Avem și uh, uh, aceste dark uh, webs. Uh, am, uh, ident- l-am identificat deja în uh, într-un raport anterior de evaluare a criminalității pe internet este o amenințare nu numai în ceea ce privește cibercriminalitatea, dar și în ceea ce privește alte tipuri de infracțiuni. Noile tehnologii uh, intră pe piață și uh, criminalii încearcă, bineînțeles, să le folosească în uh, scopuri criminale. Iar uh, structura infracțiunilor se schimbă, se adaptează noilor tehnologii, noilor posibilități, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că forțele de ordine trebuie și, uh, și ele să fie capabile să reacționeze în, la fel de rapid. Anul trecut, să vă dau un exemplu, am avut o acțiune de, cu succes împotriva unui malware folosit de criminali pentru a infecta calculatorul personal iar Expert Kit Market uh, a dispărut, acest malware a dispărut, uh, iar uh, criminalii ce au făcut? Au folosit alte tactici de spam și de inginerie cibernetică. Uite, un exemplu foarte concret, iar în ceea ce privește uh, frauda privind plățile, uh, pri avem uh, frauda credit, a cărților de credit și unele țări de plată, cum ar fi SUA, uh, Uh, care nu au uh, abordat standardul EMV uh, de chip și PIN, poate acest lucru explică unele lucruri, avem, un, avem și unele provocări tehnice și acum să vedem și exemple mai concrete. Nu am prea mult timp la dispoziție, deci o să vorbesc foarte pe scurt. Am vorbit despre ransomware, despre programul malware de răscumpărare, care este programul uh, malware cel mai cunoscut ca și uh, alături de uh, malware, uh, un malware bancar. Apoi, în ceea ce privește exploatarea uh, uh, pe internet a copiilor, am vorbit despre coerciție și extorsiune uh, și am văzut că aici criminalii folosesc uh, și instrumente comerciale pentru a face schimb de materiale pornografice infantile și uh, Asta are legătură și cu um, proprietățile de securitate a acestor instrumente, iar uh, criminalii în acest domeniu uh, a, reușesc să folosească în scopul lor aceste măsuri, iar operatorii pe internet au un nivel de securitate foarte ridicat, uh, deci Așa asta în ceea ce privește uh, uh, încripțiile, um, infractorii criminali dau dovadă de foarte multă creativitate. Am vorbit despre frauda plății, una dintre industrie cele mai afectate este cea aeriană, dar și comerțul electronic. Am avut niște operațiuni care au înregistrat uh, succes și acțiuni de prevenire. Am, am spus că Um, frauda cu cărțile de credit este o problemă în unele țări pentru că nu s-au aplicat uh, standardele um, NB în, uh, în unele dintre aceste țări. Mai departe, uh, avem aceste dark net markets, aceste piețe cenușii care se împânzesc, care împânzesc mai multe sectoare uh, nu e vorba numai de criminalitate cibernetică, e vorba și de criminalitate obișnuită, cum ar fi uh, traficul de droguri, de arme, de documente falsificate, furate și așa mai departe. Am vorbit despre ingineria socială ca, fiind una dintre măsurile pe care le folosesc criminalii chiar și în uh, în cazul unor atacuri sofisticate, cel mai adesea primul pas este unul de inginerie socială. De ce? Pentru că adesea este mai ușor să, să treci de barierele uh, umane, să zicem. Și asta, și aici am vorbit despre acest lucru în ceea ce privește schimbarea tacticilor industriei și aplicării legii criminalii. Se folosesc foarte mult aceste tehnici de inginerie socială. Uh, Vreau să vorbesc despre uh, monedele uh, cripto. Bitcoin, uh, uh, de pildă, iată, are o cotă mare a pieței și este afectată de, de criminalitate, dar se folosesc și alte feluri de uh, astfel de monede care uh, care oferă un grad de protecție mai uh, scăzut. Următorul diapozitiv. Acum, Uh, în ceea ce privește modelul de criminalitate, cum am spus deja în, 2000, cum am spus deja în 2014, ce am considerat noi că este o industrializare a criminalității uh, cibernetice, ce înseamnă că poți să, pentru a face, pentru a, a, uh, a face crime pe internet, ai acces la unele produse, instrumente care sunt pus la dispoziție acestor infractori, dar nu numai. Uh, când am vorbit despre convergența între criminalitatea cibernetică și terorism, aici asta este una dintre problemele și îngrijorările noastre, pentru că aceste, aceste produse și instrumente sunt uh, la dispoziția mai multor actori. Următorul diapozitiv, iată, deci, iată o, o prezentare generală a provocărilor uh, tehnice și juridice în ceea ce privește urmărirea în justiție a acestor infracțiuni. Am vrut să păstrăm lucrurile la nivel general. Avem uh, câteva provocări concrete, pierdere de date din cauza încripțiilor și abuzurilor uh, de către infractori, uh, mă rog, probleme cu, să zicem, țevăraia internetului, ca să nu intru în detalii prea tehnice, și asta le permite criminalilor să facă, să folosească tehnologiile existente. Pierderea locației, aici avem pierderea anonimității rețelor, cum ar fi Tor, cloud computing și toate problemele tehnice și juridice. De aici Mă rog, faptul că nu avem nici în Uniunea Europeană un, ca, un cadru juridic um, aplicat în ceea ce privește combaterea criminalității Uh, cibernetice și în ceea ce privește uh, cooperarea internațională. Cunoașteți procesul EMLA și uh, problemele care apar aici în ceea ce privește cererea de date și parteneriatele public-private, iar în ceea ce privește combaterea criminalității, fie că e cibernetică, fie că e de altă natură, fiindcă există și un um, aspect digital, o componentă digitală, trebuie să se lucreze cu uh, comunitatea internațională, cu diversi parteneri, iar Problema este că nu există un, un cadru standard de care să stabilească ce se poate face, ce nu și în ceea ce privește aplicarea legii, forțe de aplicare a legii și pentru industrie, întrebarea este cum să se creeze calificările necesare pentru a combate acest tip de criminalitate și pentru a face față crimin, uh, amenințărilor din sectorul cibernetic și cum să se mențină această uh, experiență. Mulțumesc. It's not gloom and, and oblique, um, you know, you nu, nu este totul așa de sumbru, cum spuneam mai devreme. Avem multe exemple operaționale pe care le-am prezentat în raport, pe care am reușit să le ducem la bun sfârșit și fără partenerii noștri. Am putea să avem în vedere o serie de recomandări cheie pentru a îmbunătăți combaterea criminalității cibernetice și aș începe cu prevenirea și sensibilizarea e mai ușor de prevenit o infracțiune decât de investigat. Am avut uh, campanii de sensibilizare și prevenire destul de bune, care ne-au permis să uh, obținem rezultate și în ce privește extorsiunea și extorcarea și în ce privește uh, coerciția. Avem rezultate prezentate în raportul autorităților de aplicare a legii, care raport este pus și la dispoziția publicului am realizat și o serie de filmulețe în toate limbile Uniunii Europene, filmulețe de foarte bună calitate, unde puteți vedea și care sunt punctele de contact pentru fiecare țară. De exemplu, dacă vă aflați în țările de jos sau în Austria sau în altă țară, știți exact care e persoana pe care o puteți contacta în cazul în care ați fost victima unei astfel de infracțiuni. Apoi vorbeam despre Darknet, este una dintre provocările cele mai mari cu care ne confruntăm, de aceea încercăm să găsim o soluție împreună cu partenerii noștri din uh, autoritățile de aplicare a legii, din sectorul industrial și cu alți actori, inclusiv actori noi, încercăm să punem la punct o abordare strategică comună pentru a aborda această problemă. Vom continua printr-o abordare mai strategică și proactivă să combatem criminalitatea în spațiul cibernetic, dar așa cum spuneam, infractorii sunt foarte pe fază, foarte vioi în mediul acesta. Vorbeam despre faptul că uh, infracțiunea sub forma, prezentată sub forma unui serviciu pe piață este extrem de periculoasă și duce la riscuri majore de perturbare a pieței. Și o ultimă observație. Aș mai insista asupra faptului că ar fi nevoie de o uh, legislație mai adecvată și aici se cuprinde și ideea transpunerii legislației adoptate la nivel național pentru a exista o reacție proporțională, eficientă și efectivă la acest tip de infracționalitate. Dar o bună coordonare între toți partenerii relevanți într-un mod proactiv este de asemenea fundamentală. Și acum vă mă opresc. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Aman, pentru prezentare. Avem două solicitări de intervenții din partea doamnei Stevens și doamnei Albrecht. Doamna Stevens mai întâi. Hartelijk bedankt aan de heer Amman. Mulțumesc foarte mult Mulțumesc că ați venit în, la ședința noastră pentru a ne prezenta această imagine de ansamblu asupra criminalității cibernetice în Uniunea Europeană. Aș dori să vă adresez o întrebare. Ați înțeles sau să o iau de la capăt? Ați auzit întrebarea în căști? Bun. Deci, Voiam să vă mulțumesc, domnule Amal, pentru prezența dumneavoastră la ședința noastră din această după-amiază și că ne-ați prezentat o imagine de ansamblu cu privire la criminalitatea cibernetică din Uniunea Europeană. Aș dori să vă adresez o întrebare în calitate de co-raportor. Știu că există patru companii de uh, IT care au contribuit la uh, eforturile de combatere a uh, încărcării pe internet a unor uh, postări cu conținut uh, de incitare la ură. Și uh, o problemă dificilă, libertatea de exprimare. Care este rolul pe care îl poate juca Uniunea Europeană în acest context, în dezbaterea aceasta? și îmi cer scuze că va trebui să părăsesc sala imediat după ce îmi dați răspunsul din motive familiale. Mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc, aici sunt. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Faceți o activitate foarte importantă și ar fi bine dacă am putea să avem mai multe schimburi de opinii pe marginea unor subiecte cât mai ample din resortul dumneavoastră. Aș dori să mă concentrez pe doar câteva elemente unde aș vrea să ne spuneți ce părere aveți și să fac și câteva observații. În ce privește posibilitatea de a dobândi acces la probe prin colaborarea unor companii care nu și-au sediul în Uniunea Europeană sau care își stochează datele în afara Uniunii Europene. Date la care o autoritate de aplicare a legii și-ar dori accesul. Există o dezbatere în curs și știu că Europol și autoritățile din statele membre sunt implicate profund în această dezbatere cu privire la accesarea datelor cu caracter personal și în afara Uniunii Europene sau de la companiile care își au sediul sau decid să-și stocheze datele în afara Uniunii Europene, fără să se treacă prin canalele obișnuite, respectându-se procedurile obișnuite prin, uh, în cazul colaborării cu un stat terț, cu o țară terță. V-aș întreba dacă considerați că este cu adevărat necesar să se aibă acces la aceste date fără a se parcurge procedurile obișnuite cu țările terțe? Considerați că asta ar duce la o îmbunătățire a uh, situației, reducând îngrijorările? Sau considerați că ar fi o problemă pentru că aceste țări terțe și-ar dori apoi să aplice reciprocitatea în baza dreptului internațional și atunci ar solicita la rândul lor acces la datele companiilor uh, din, uh, de pe teritoriul Uniunii Europene, chiar la date cu caracter personal. Mulțumesc domnului Albrecht, doamna Zibel. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi exprima în limba germană și îmi cer scuze că n-am reușit să asist la întreaga prezentare. Am discutat de curând cu ofițeri de poliție din Germania. Și ei mi-au ridicat problema lipsei expertizei tehnice necesare pentru a combate cu adevărat criminalitatea cibernetică, pentru a urmări ce se întâmplă pe internet, că este internetul obișnuit sau darknet. Deci, le lipsesc resursele, le, lipsește, le lipsesc cunoștințele necesare sau chiar posibilitatea tehnică de a interveni în astfel de cazuri. Prin urmare, n-am să vă întreb uh, cum stă Europolul din acest punct de vedere, dar Ce se poate face la nivelul structurii autorităților de poliție de la nivel național? Ați auzit de astfel de probleme semnalate de statele membre și ne puteți spune ce am putea noi face în acest sens? Și o a doua observație. De câți oameni ar fi nevoie pentru anchetarea unei infracțiuni pe Darknet, pentru că în lumea reală e nevoie de forță importantă pentru, statele, pentru ca statele membre să ancheteze o infracțiune. Faceți ceva în acest sens la nivelul Europol sau numai la nivelul statelor membre se poate face așa ceva? Există persoane pe platforme online care îi um, pregătesc pe copii în vederea unui abuz sexual. Ce se poate face împotriva acestui tip de infractori? cum se poate obține informații în legătură cu acest uh, subiect. Apoi s-a vorbit de încărcarea în baze de date sau ștergerea datelor. S-a vorbit despre asta săptămâna trecută. Am vorbit despre conținutul interzis care fusese șters credeți că s-ar putea colabora cu utilizatorii privați? Care este limita între legal și ilegal? Unde se poate pune cursorul? Și în legătură cu criptarea, E adevărat că mai mulți actori ar putea să se folosească de criptare pentru a-și apăra datele cu caracter personal. Știu că criptarea este abuzată de, se face abuz de criptare de către uh, infractori. Ce, fac, ce pot să facă forțele polițienești însă pentru a-și uh, permite cetățenilor să-și apere datele cu caracter personal? Mulțumesc, uh, spune doamna președinte, domnule uh, reprezentant al Europol, vă rog să reacționați. Acestea au fost întrebările. Mulțumesc Comisiei Libe pentru sprijinul acordat activității noastre. În ce privește aceste întrebări care mi-au fost adresate, mă voi strădui să le răspund atât cât pot, nu voi reuși să răspund la toate. Voi începe cu cele întrebate de doamna Zipel și o iau apoi în ordine inversă. Cu privire la criptare, știți că nu e ușor pentru noi să ne ocupăm de acest subiect. Vorbeam de prevenire și sensibilizare. E un subiect foarte important. Criptarea puternică reprezintă un element central al securității spațiului cibernetic. Asta am arătat-o limpede în 2016, atunci când, împreună cu ENISA, am făcut o declarație comună în care am arătat că nu susținem măsurile de criptare care au un impact, un impact asupra siguranței cibernetice în general. Utilizarea ușilor uh, lăturalnice și așa mai departe. putem avea în vedere o serie întreagă de măsuri, inclusiv tehnice, pentru a aborda această problemă a criptării și mă bucură faptul că am avut ocazia să susținem Comisia în acest sens. Însă nu va exista nicio măsură minune care să rezolve toate problemele, ci va trebui să existe un set întreg de măsuri care să fie proporționale, cu adevărat necesare și, desigur, legale. Următoarea observație, apropo, tot de întrebarea doamnei, apropo de întrebarea doamnei Stevens de această dată, cu privire la conținutul legat de terorism sau care incită la ură pe internet. Există unitatea de atenționare cu privire la uh, ce se întâmplă pe internet uh, și uh, un alt uh, grup de lucru de la noi care oferă sprijin de specialitate a statelor membre. Știm că aceasta este o problemă. Există abordări care vizează mai mult uh, îndemnarea la contradiscurs, mai degrabă decât eliminarea discursului uh, incitator la ură. Apoi, apropo de Darknet, e nevoie de mai multe resurse resurse umane, cu expertiza necesară, cu competențele necesare, dar și expertiza, dar și uh, resursele financiare pentru a achiziționa instrumentele necesare pentru combaterea acestui fenomen. Susținem statele membre, știți, noi nu suntem însă un uh, FBI european, suntem aici numai pentru a susține anchetele care se desfășoară în statele membre și în măsura posibilului oferim statelor membre serviciu, se servicii mai ales acolo unde este mai greu de construit resursele necesare, dar și de menținut resursele acolo unde le-au fost dobândite, și resurse umane, și resurse tehnice și financiare. Asta vreau să spun, că noi susținem statele membre prin oferirea unor servicii centralizate, evitându-se astfel situația în care să fie necesară uh, construirea de expertiză în fiecare stat membru, dublându-se astfel eforturile de fiecare dată. și reinventând roata. Și pentru a sublinia această problemă încă o dată, vreau să mai spun că statele membre însele sunt extrem de conștiente de problemele legate de criminalitatea cibernetică și darknet. și se străduiesc să abordeze cât mai eficient această problemă, dar unul dintre mesajele cheie este că niciun, uh, nici o autoritate separată, nici o autoritate din statul, din niciun stat membru separat nu va reuși să combată această problemă și să se protejeze perfect împotriva acestui uh, fenomen uh, în mod individual. E nevoie de o colaborare internațională. De aceea noi oferim sprijin, servicii de sprijin și expertiză centralizată autorităților naționale de combatere a acestui fenomen. Doamna Lamberts, Cum spuneam, există obstacole juridice pentru accesul la probe și în interiorul Uniunii Europene și dincolo de granițele sale, cu partenerii Uniunii Europene. Nu am o poziție juridică asupra acestui subiect pentru că eu nu sunt jurist. Nu știu exact ce ar presupune implementarea unui astfel, unei astfel de inițiative în afara Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană se străduiește să accelereze acest proces Asta, asta nu fac ce doar Uniunea Europeană și alți actori o fac și Statele Unite. Deci vrem cu toții să accelerăm un astfel de proces. Dar indiferent de procesul existent, el trebuie să fie legal, proporțional și necesar. Acestea sunt elementele cheie. Dar încă o dată eu nu pot să comentez la nivel juridic. Nu pot să vă ofer detalii juridice, un punct de vedere juridic. Și pentru doamna Stevens o ultimă reacție. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră, dar se leagă foarte mult de existența sau nu a unei soluții tehnice pentru identificarea conținutului ilegal sau a anumitor tipuri de conținut pe internet. Acum, cum trebuie abordat subiectul acesta sau cum și dacă trebuie să reacționăm noi, nu nouă ne revine sarcina să decidem, ci statelor membre. Ele trebuie să iau decizie în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnului Aman. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și, desigur, pentru prezentare. Și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Vom asculta o prezentare cu privire la situația negocierilor interinstituționale pe marginea Eurojust. În urma votului din Comisia Libe, care s-a desfășurat în 19 octombrie și în urma anunțului din plen, dialogurile tripartite au început în luna noiembrie. Îi voi da cuvântul domnului Fos, dacă mă ascultă. Doriți să vă dau cuvântul acum sau mai așteptăm două minute până vă terminați conversația? pentru că e adevărat că trebuia să interveniți la ora 5 și jumătate. Dacă nu, vă dau cuvântul acum pentru a ne vorbi despre negocieri. Bun, spune domnul Vos. Am avut două rânduri de negocieri cu Comisia și Consiliul de la începutul lunii noiembrie am uh, avut și o scurtă reuniune a raportorilor din umbră și patru reuniuni tehnice în total. Săptămâna viitoare vom mai organiza o reuniune cu raportorii din umbră, când vom discuta despre rezultatele de până acum, în mod cuprinzător și ne vom pregăti și pentru următorul trilog. Deci n-a trecut mult timp, dar am făcut progrese destul de mari la nivel politic. Ne-am ocupat de punctele de la 1 la 20 în special, pe marginea cărora am reușit să ajungem la câteva compromisuri, însă desigur că mai sunt domenii unde acest lucru nu s-a putut. Articolul 3, de exemplu, alineatul 1, articolul 3, alineatul 1, partajarea competențelor între Eurojust și EPO, parchetul european. La primul compromis afirmaserăm că statele membre care nu vor participa la EPO vor fi implicate în alte tipuri de activități de combatere a infracționalității. Și acum le-am cuprins la anexa 1. Acolo am trecut o listă de infracțiuni care vor putea fi anchetate în contextul Eurojust. Zustimmung eines Mitgliedstaats abhängen sollte. Da gibt es noch dar va fi nevoie de un vot al statelor membre, iar din acest punct de vedere există opinii divergente. Consiliul consideră că trebuie um, să se permită statului membru să refuze participarea dar despre toate aceste lucruri vom vorbi la, nivel, la nivelul reuniunilor tehnice. Problema însă care se pune este ce se întâmplă în cazul în care recomandarea este făcută de către comisie. În acest caz, Consiliul ar trebui să aibă, sau statele membre din Consiliu ar trebui să aibă drept de veto automat în felul acesta, blocând, de facto, anumite anchete prin exercitarea dreptului de veto, apoi în legătură cu componența colegiului, articolul 11, precum și în legătură cu modul în care sunt descrise posturile de președinte și vicepreședinte, există de asemenea divergențe în ce privește modul de organizare a alegerii pentru președinte, aici s-ar putea să ne apropiem de un compromis, însă Consiliul continuă să susțină un mecanism de compensare, ca să spunem așa, astfel încât statele membre mai mici să nu fie supuse unor obligații financiare prea importante în cazul în care ar primi un post de președinte sau vicepreședinte. Dar încă nu s-a ajuns la un acord pe tema aceasta, se discută în continuare, se negociază. Parlamentul ar prefera să organizăm lucrurile foarte, uh, într-un mod cu totul diferit de un mecanism eventual de compensare. Iar în ce privește articolul 14, am discutat despre gestionarea, funcția de gestiune a colegiului și aici toată lumea a fost de acord că funcția administrativă, sarcinile administrative ale colegiului ar trebui să fie diminuate dar nici aici n-am reușit să ajungem la un acord. Am uh, discutat aici cel mai mult și în ceea ce privește protecția datelor. Situația e încă departe de a fi mulțumitoare. Avem un uh, subiect încă destul de controversat din cauza legăturii cu raportul lui Corneliei Hernst în legătură cu protecția datelor. E vorba de regulamentul 55 din 2001 și deci pozițiile, cum spuneam, celor trei, pozițiile celor trei instituții sunt încă foarte departe una de cealaltă. Comisia înaintase o propunere, apoi Consiliul în cadrul regulamentului 45 din 2001 a susținut includerea uh, forțelor de aplicare a legii care se ocupă de domeniul penal. Al, Parlamentul și-a dorit o abordare integrată. Deci va trebui să vedem cum va putea progresa discuția pe marginea regulamentului 45 din 2001 în contextul trilogurilor și al acestui raport va trebui văzut dacă trebuie identificat un regim propriu aplicabil eurojust pe viitor sau dacă nu s-ar putea să procedăm ca și în cazul Europol. soluționând doar acele părți ale problemei care nu au fost soluționate prin regulamentul 45 din 2001. Cam acestea ar fi elementele cele mai importante ale uh, revizuirii regulamentului 45 din 2001, care au fost abordate în uh, trilog, și în uh, cadrul Comitetului Comun de Supraveghere și în cazul trilogurilor însă, au existat scrisori prin care s-a reamintit importanța stabilirii unui regim corect de protejare a datelor Cam acestea sunt subiectele care vor face vor fi discutate. Înțelegem că va trebui să mai negociem pe marginea reformării regulamentului 45 din 2001. După cum vă spuneam, am primit cele două scrisori la care m-am referit. în care se descrie și evoluția situației în celelalte dosare aferente, dar indiferent de soluția la care vom ajunge, în niciun caz nu va trebui să permitem interpretări juridice divergente între două texte de lege. Și în scrisori se mai arăta și că rapiditatea nu trebuie să dăuneze calității muncii noastre. În timpul trilogurilor va trebui să ne asigurăm că Eurojust, pentru că eu mă ocup în mod deosebit de Eurojust, va dispune de un cadru juridic care să îi permită să-și desfășoare bine activitatea. Și pentru a încheia această mică prezentare de ansamblu a situației, Aș vrea să le mulțumesc reprezentanților atât ai Comisiei, cât și ai președinției estone a Consiliului, secretariatului LIBE și uh, raportorilor din umbră pentru foarte bună colaborare. Vă mulțumesc pentru atmosfera plăcută de muncă pe care ați creat-o. Numai datorită bunei voințe a tuturor celor implicați am putut obține progrese atât de mari într-un timp atât de scurt. Doamna președinte, mulțumesc domnule Vos. Dacă nu dorește nimeni să intervină, domnul Cionca din partea comisiei, dacă doreți să interveniți. Păi, foarte pe scurt, um, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, aș vrea să susțin tot ceea ce tocmai a spus domnul Vos. Atmosfera de lucruri foarte bună se datorează în mare parte simțului umorului pe care îl manifestă domnul Vos altminteri am uh, face tot într-o atmosferă mult mai plicticoasă. Într-adevăr, uh, tindem către un foarte bun compromis uh, pe toate aceste puncte pe care tocmai vi l-a expus. O problemă unde, o chestiune unde lucrurile sunt problematice se referă la protecția datelor, regimul protecției datelor și va trebui să vedem care sunt rezultatele celorlalte dialoguri în legătură cu regulamentul 45 per 2001 Sperăm că va fi o soluție satisfăcătoare pentru toată lumea și că agențiile noastre vor uh, primi claritatea juridică pe care o cer și Consiliul de Supraveghere a celor două, al celor două agenții dorește claritate din partea noastră a legislatorilor și ar trebui să le dăm. Noi la Comisie uh, credem că acest lucru poate fi realizat încă prin uh, printr o abordare duală, astfel încât să fie generalul, uh, regimul dual stabilit în noul capitol 8a adăugat de către Parlament. Deci susținem această abordare a Parlamentului și ideea că numai reguli adiționale și particulare pentru scopurile unei anumite agenții ar trebui să apară în baza juridică a acelei agenții. În rest, cred că facem progrese rapide, pozitive, către un text de compromis pe cele patru direcții menționate de domnul Vos și sper că până la Crăciun să obținem o rezoluție, o rezol- rezolvare bună pentru aceste prevederi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Cionca. Atunci, mulțumesc tuturor pentru discuții și domnului Vos pentru activitate și acum suntem un pic uh, uh, am reușit să recuperăm uh, uh, întârzierea. O rog pe doamna Țigan să trecem la următorul punct și să ne prezinte uh, raportul privind agenda europeană privind migrație și al cincilea raport privind operaționalizarea frontierei, pazei de coastă și de frontieră europeană. Am discutat multe elemente ale acestor rapoarte cuprinzătoare și acum uh, Uh, am cerut Comisiei să prezinte aceste rapoarte și să se concentreze și pe rapoartele de implementare începește uh, relocarea și uh, declarația UE Turcia, precum și cu situația din insulele Greciei. O rog pe doamna Țigan, director pentru strategie și afaceri generale la Comisia Europeană, să facă o prezentare a acestui acestui raport uh, cuprinzător. Doamna Cigan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, stimaților membri ai uh, Comisiei Libe. Voi începe prin a pune lucrurile în contextul pe care îl știm cu toții foarte bine. De la adoptarea agendei europene privind migrația, acțiunile europene uh, care să facă față provocărilor migrației și răspunsul la criză toate acestea au avut parte de o abordare cuprinzătoare și în comunicarea care a fost prezentată în această comisie, comisia, adopt, comisia a adoptat-o pe 27 septembrie, în acea comunicare am prezentat o evaluare generală a agendei europene privind migrația și implementarea acesteia atât în ce privește reacția la criză cât și evoluțiile structurale ale acestei agende. Și unul dintre instrumentele de monitorizare a progresului și de a permite uh, o evaluare pe, bazată pe fapte, ca să știm exact unde ne aflăm uh, în procesul de implementare, este raportarea regulată. Până acum am făcut-o într-un mod fragmentat, am produs rapoarte dedicate unor subiecte concrete care sunt părți ale agendei europene de migrație, dar luna trecută pe 15 am propus un raport consolidat adunând la oaltă toate aceste uh, segmente care până atunci fuseră uh, separate, adică declarația uh, UE-Turcia, implementarea, informații în legătură cu implementarea planului de relocare, opera, operaționalizarea pazei de coastă și de frontieră europeană și cadrul funcțional. Și cred că ajută să vedem caracterul cuprinzător al acțiunilor europene și să vedem cum uh, s-au făcut lucrurile în realitate pe teren și foarte relevant pentru pașii următori. În decembrie vom avea Consiliul European, așadar cred că este un document foarte bun și care va conține uh, informații utile transmise tuturor într-un mod transparent. Raportul uh, începe și va începe întotdeauna cu prezentarea situației de fapt, bazată pe datele pe care le avem și aici uh, aveți toate datele adunate pentru a arăta care este situația actuală în, pe diferitele rute ale migrației. Deci puteți vedea din raport că situația în, pe rutele migratoare este următoarea. Mișcările sunt limitate în, în, pe ruta est-mediteraneană, Numărul de detectări de migranți ilegali la punctele de intrare s-a stabilizat la un nivel redus pe ruta din Balcanii de Vest. Ruta sud-mediteraneană rămâne în continuare eh, cea pe care cei mai mulți oameni traversează marea, în ciuda unei tendințe de scădere din mai și eh, creșterea, o creștere a fluxului a fost realizată a fost înregistrată în uh, în anul jumătate lui 2017 pe ruta vest-mediteraneană. Voi începe cu o scurtă informare privind diferitele segmente. Va fi foarte scurtă informarea pentru că raportul e foarte cuprinzător și după aceea, dacă aveți întrebări sau comentarii, vă pot răspunde. Și evident voi începe cu capacitatea operațională, pentru că acesta reprezintă, acesta reprezintă reacția imediată la criză, la situația de criză. Deci cred că merită menționate hotspoturile din Grecia și Italia și situația acestora. Am evaluat operațiunile hotspoturilor de până acum în acest raport de progres și am pus la oaltă cele mai bune practici și începește implementarea abordării de tip hotspot, eh, identificând măsuri specifice care trebuie luate pentru a ajuta copiii și grupurile vulnerabile, persoanele aflate în situații vulnerabile uh, și cum am spus în mod repetat aici în comisie, este extrem de important uh, acest, acest lucru pentru conceptul de hotspot. Asta nu s-ar întâmpla fără o bună cooperare operațională între agențiile noastre, dacă nu ar exista această cooperare. Începește Grecia. În situația actuală aveți foarte multe informații în uh, raport, dar prioritatea actuală se referă la Uh, transferarea câtor mai mulți refugiați posibil din uh, uh, tabere către apartamente închiriate, pentru că facilitățile din tabere sunt reduse și se apropie iarna. Aveți o prezentare legată de pregătirile de iarnă și toate măsurile care au fost luate de către comisarul Avramopoulos în ce privește implementarea declarației UE Turcia, aceasta continuă să dea rezultate concrete în a reduce traversările ilegale și periculoase ale uh, Mării Mediterane și salvează vieți. Totuși, ritmul de uh, returnări către Turcia rămâne foarte redus. Uh, cum spuneam, principiile declarației sunt în continuare respectate. Este esențial ca ritmul să fie menținut. În general, din aprilie 2016, aproximativ 14.000 de oameni au fost relocați din Turcia. Uh, trebuie menționat în acest punct că Uniunea Europeană este pe cale să contracteze întreaga sumă din cele 3 miliarde de euro din facilitatea pentru refugiați până la sfârșitul acestui an. Un alt segment pe, că, asupra care vreau să vă atrag atenția se referă la informațiile uh, în legătură cu ce face Uniunea Europeană pentru a susține alte țări care se confruntă cu presiuni în urma crizei siriene, cum ar fi Libanul și Iordania. Continuăm uh, eforturile, dar e clar că este nevoie de uh, susținere financiară internațională mai substanțială care se continuă și cred că realitatea uh, se va manifesta și, și realitatea uh, se va manifesta uh, în primăvara viitoare, când la Bruxelles va fi o conferință dedicată crizei siriene și unde va trebui discutată situația uh, susținerii financiare. Începește Mediterana Centrală, se descrie foarte clar unde au fost extinse operațiunile legate de distribuire de alimente și de alte resurse, acțiunile vizând Libia, Raportul nostru recunoaște, și aici citez, recunoaște condițiile îngrozitoare cu care se confruntă migranții din Libia, dar sublinează angajamentul nostru continuu pentru a îmbunătăți situația. Așadar, în acest context, aș menționa special toate activitățile legate de instruirea și pregătirea coastei de gar- gărzii de coaste libiene, banii pentru a îmbunătăți situația migranților și pentru stabilizarea comunităților în Libia, stabilizarea eh, situației are și alte acțiuni legate de infrastructură. O parte specifică a raportului vorbește despre asta și cred că merită să menționăm aceste lucruri. Există informații în legătură cu utilizarea fondurilor fiduciare și situația contractării și investițiilor eh, făcute și, de asemenea, o evaluare a nevoilor care încă există și asta e important pentru contribuțiile, pentru evaluarea contribuțiilor financiare. Uniunea Europeană continuă să colaboreze strâns cu UNHCR și cu alte organizații pe teren susține, pentru susținerea uh, celor care doresc să se uh, întoarcă acasă în această zonă, susține zonele de îmbarcare și centrele de uh, reținere. O scurtă referință la alte puncte. Raportul confirmă faptul că Eforturi semnificative au fost făcute pentru a le distruge modelul de afaceri al uh, celor care fac trafic de oameni pe toate rutele spre Europa și în acest context cred că e important uh, schimbul de informații între statele membre, între agenții, misiunile uh, noastre și echipele de investigații operaționale și cooperarea cu țările din Africa de Vest. Cred că în acest context este important să uh, putem să vă informăm în legătură cu toate aceste activități și cu rezultatele acestor activități la nivel european, dar și să informăm și statele membre și să informăm cetățenii. Cred că adesea ei nu știu, nu cunosc rezultatele semnificative, pentru că sunt rezultate semnificative și eforturi semnificative făcute și în statele membre, pentru că e o competență și a lor. Cred că informarea cetățenilor pe acest subiect este de o importanță vitală pentru că distrugerea acestui model de afaceri al traficanților este una dintre prioritățile noastre principale. Situația întoarcerilor și readmisilor. Aici uh, cred că am avut o discuție foarte extinsă. L-am avut aici pe uh, directorul general jung de două ori, vorbind despre situația acordurilor de readmisie. În acest context m-aș referi doar la două elemente care sunt în raportul de progres și sunt subliniate în mod special. Uh, în primul rând se referă raportul la nevoia de a avea date de calitate și care să vină la timp. Este un lucru necesar nu doar din cauza cifrelor, ci pentru că ne dă o evaluare mai bună a situației. Și aici trebuie să spunem că trebuie să ne organizăm mai bine uh, la modul... Uh, organizarea noastră internă trebuie să fie mai bună, trebuie să lucrăm și cu Eurostat mai bine ca să putem să adunăm aceste date mai frecvent și pe o bază mai solidă. Și al doilea element la care m-aș referi este ședința Consiliului de Conducere ABCGA. Ultima a avut loc în noiembrie și care a fost dedicată pașilor operaționali care trebuie făcuți în contextul uh, returnărilor. Statelor membre se cere să investească mai mult în personal, în experiență, uh, pentru a susține agențiile care acționează în acest domeniu al întoarcerilor, al returnărilor. Acesta este un angajament extrem de important în implementarea cadrului de returnare. Voi spune mai multe lucruri despre BCJ la sfârșitul prezentării, pentru că voi acoperi două raporturi în același timp. În ce privește relocarea și uh, reinstalarea, discuțiile au fost uh, și aici foarte detaliate în această comisie. Știți că în ce privește situația actuală pe acest uh, subiect. Peste 31 de persoane au fost uh, relocate și uh, în continuare după 26 septembrie s-au făcut angajamente de susținere a relocării sunt aproximativ 750 de aplicanți care mai trebuie relocați din Grecia și cam 3100 din Italia. Avem o serie de acțiuni Uh, care încă pot fi îndeplinite pentru a finaliza pașii cei mai urgenți, mă refer aici și ne referim la aceste lucruri în raportul de progres. Mă refer la finalizarea uh, localizării ultimilor uh, aplicanți eligibili în Italia și Grecia și accelerarea răspunsurilor la cerile de relocare informații în legătură cu locuri adiționale potențiale, în special pentru minori nesoțiți în Italia, finalizarea înregistrării aplicanților eligibili pentru relocare și, în fine, angajamentul mm, în legătură cu mm, momentul în care această relocare se va întâmpla. Începește cu începește relocarea mm, celor 22.000 de aplicanți din 2016, cam au fost îndeplinite, cam peste 18.000 de persoane au fost relocate în alte state membre și țări și pentru țările asociate e vorba de oameni care vin în special din Turcia, uh, Iordania și Liban. Și într-un follow-up la apelul Comisiei către statele membre de a oferi încă 55.000 de locuri suplimentare, uh, Comisia a oferit jumătate de miliard de euro suplimentar pentru a, aj a ajuta statele membre. 17 state membre și-au luat angajamentul să primească peste 34.500 de oameni. Deci suntem nerăbdători să mai avem câteva angajamente pentru a îndeplini toate obiectivele. În fine, aici aș menționa și o informație scurtă în legătură cu proiectele pilot privind migrația legală. Acesta a fost anunțat și în comunicarea din 27 septembrie a Comisiei. Propunem să dezvoltăm proiecte pilot privind migrația legală într-o coaliție a statelor membre dornice să facă acest lucru și am selectat o serie de țări. Vom susține, coordona și finanța măsuri de preinstalare și de integrare în cazul în care mobilitatea este una temporară. Vom acoperi toate fazele pregătire, pregătirea proiectelor, uh, migrarea ca atare și apoi integrarea în diferite sectoare. Continuăm să vorbim, să discutăm cu statele membre, să discutăm uh, potențiale proiecte și potențial candidați. Condițiile acestor proiecte sunt de asemenea menționate în declarația din septembrie, e vorba de uh, evaluarea rațiunii aflate în spatele acestor proiecte în contextul parteneriatului nostru cu țări în care managementul migrației și combaterea migrației legale sunt uh, ridicate. Asta în ce privește raportul de progres din 15 noiembrie. În ce privește partea privind uh, IBCG-ul, uh, m-aș referi la elementele care sunt în raportul din 15 noiembrie, dar de asemenea și la elementele din al cincilea raport de progres care a fost adoptat mai, de, mai devreme pe 6 septembrie, pentru că nu am avut ocazia să vi-l prezint încă uh, în fața comisiei. Uh, cred însă că acum este o bună ocazie pentru că această anexă la ultimul raport cu, uh, cuprinzător de progres adaugă informații la cele prezentate în septembrie și cred că e informația cea mai la zi. În acest caz trebuie să spun că vă amintiți adoptarea întregului setup legislativ pentru IBCG a, durat 9 luni. Suntem la un an după lansarea implementării și acesta este pe cale să devină complet operațional. Cred că merită să ne referim la realizări și să uh, spunem și că raportul indică unele zone unde este nevoie de îmbunătățiri. Cred că prima realizare importantă este că agenția deja oferă susținere operațională statelor membre în managementul frontierei, în medie 1500 de ofițeri și personal relevant sunt trimiși în diferite părți ale frontiere externe europene și asta înseamnă că e nevoie de mai multe eforturi în ce privește, în primul rând, numărul de oameni și nu e vorba doar de personal, doar de câți ofițeri trimitem, ci și de perioadele de trim, în care de, lucrează acolo și de tipul de experți propuși, adică specificațiile care sunt necesare. Sper că aceste îmbunătățiri vor continua dar uh, în mod clar e nevoie de îmbunătățiri. Raportul de progres uh, se face de fiecare dată, dar avem și o evaluare internă mm, săptămânală unde putem oferi mai multe informații în legătură cu experții de care avem nevoie și numărul acestora. Asta ne ajută să ținem legătura cu statele membre și să le invităm să ne ajute să uh, umplem aceste goluri. Începește forța de reacție rapidă pentru echipamentul de reacție rapidă. Aici uh, golurile sunt încă considerabile. Doar 14 state membre au contribuit, contribuit la uh, acest efort uh, de reacție rapidă de a avea peste 1000, am, până au fost confirmate peste 1500 de ofițeri 16 state membre și-au nominalizat uh, personalul, deci cam 54% din uh, compoziția necesară. A doua realizare pe care aș menționa-o se referă la evaluarea de vulnerabilitate și la faptul că agenția a încheiat prima evaluare de vulnerabilitate și acum depinde de statele membre să asigure o implementare cât mai rapidă a recomandărilor legate de această uh, și de acestea și uh, depinde după aia de agenție să uh, implementeze o monitorizare eficientă. Evident, Comisia va continua să facă un follow-up uh, strâns al acestui proces, atât la nivel politic cât și la nivel tehnic, pentru că ținem seama de concluziile cele mai relevante atât în contextul evaluărilor Schengen, cât și în eforturile de țintire cât mai bună a fondurilor europene disponibile. O altă realizare pe care aș menționa-o se referă la cooperarea internațională. Aici negocierile cu Serbia și cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei începește uh, încheierea acordurilor de statut uh, au loc în acest moment. Consiliul în octombrie și Comisia au dat o uh, undă verde pentru negocierea unor acorduri similare cu Albania, Muntenegru, Bosnia-Herzegovina următoarea realizare, dezvoltarea unei strategii de management integrat al frontierei europene uh, care trebuie făcută împreună de nivelul național și cel european. Aceasta are loc și ea și lucrăm la pregătirea comunicării legate de această inițiativă și, în fine, acordul privind sediul între agenția EPCG și Polonia a intrat în vigoare. Polonia este țara gazdă. Acordul a intrat în vigoare la începutul noiembrie și suntem nerăbdători să vedem implementarea acestui acord ca să oferim cele mai bune condiții posibile pentru funcționarea cât mai corectă a agenției. Cred că putem uh, spune că suntem foarte implicați în ceea ce privește procesul de informare la diversele, diversele etape ale procesului. Directorul agenției va a prezentat uh, rapoarte regulate în ceea ce privește evaluarea vulnerabilității și pe 17 octombrie a avut loc o reuniune la nivel înalt cu Parlamentul European și statele membre, deci iată un element foarte important și o sursă de informație foarte importantă pentru noi care, care ne va ajuta să punem la punct strategia privind uh, integrată privind uh, frontierele comune. Și um, vreau să vă spun că uh, punerea în aplicare cât mai rapidă a paze de coaste și controle de frontiere european rămâne una dintre prioritățile noastre și vă vom menține la curent cu următoarele etapele procesului și astfel o să închei această prezentare și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sigan! Mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Întreb pe colegii prezenți dacă doresc să ia cuvântul. Doamna Keller, doamna Ok. Mrs. Uh, Mrs. Keller. Doamna Keller, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această prezentare. Am pierdut uh, începutul, dar cred că am înțeles despre ce e vorba. Am și câteva întrebări și observații. Privind Libia, vom mai discuta acest lucru și la plenară și este important să facem lucrul ăsta cât mai devreme, cu putință, pentru că um, situația este îngrozitoare acolo și noi uh, încercăm să colaborăm mai strâns fără să rezolvăm problema drepturilor omului, ci mă ca să ținem cont de ea, e uh, revoltător. Apoi, în ceea ce privește relocarea, nu se fac suficiente eforturi din partea statelor membre, tuturor statelor membre, vrem să facem mai mult și sper că Comisia să facă mai multe presiuni în acest sens. În ceea ce privește Frontex, a spus că 70% din, uh, din uh, gărzile de frontiere sunt, sunt deja stabilite, dacă am înțeles eu bine. Când am uh, elaborat mandatul nou, existau sancțiuni foarte clare împotriva țărilor care nu respectă recomandările Frontex în ceea ce privește închiderea și controlul frontierelor. Dar nu existau sancțiuni în cazul în care un stat membru nu respectă contingentul de pază de coastă. Ceea ce este foarte rău, fiindcă se arată cu degetul statele membru, membre unele pe altele. Deci ce vrea să facă Comisia pentru a face presiune asupra statelor membre să-și respecte angajamentele de 100% a contingentelor, fiindcă numărul nu era uriaș, deci eh, dacă conformitatea se face la nivel de numai 74%, mă rog, lucrurile astea de dorit. Apoi, Există foarte multe încălcări ale drepturile omului care au loc uh, la frontierele externe și care sunt săvârșite de uh, gărzile noastre de frontieră, nu neapărat Frontex, dar din statele membre. Nici se spune acest lucru în nenumărate rânduri. Săptămâna trecută s-a înregistrat încă un caz, o fetiță de șase ani a murit uh, la granița între Croația și Serbia, fiindcă familiei s-a spus să meargă pe șinele de tren, au fost trimiși înapoi în Serbia, deci să se întoarcă în Serbia, a fost, nu li s-a permis să intre în Croația. Nu au văzut trenul, era noapte și fetița de șase ani a murit. E greu să stăm aici, dar Comisia ne va spune că statele membre sunt răspunzătoare. Da, e adevărat. Dar eu nu mă simt bine, sunt aici avem un regim al frontierilor europene, avem un mecanism de răspundere partajată, avem agenția privind frontierele europene, reguli comune, valori comune. Și totuși nu putem să facem nimic uh, pentru a pune capăt acestor încălcări ale drepturilor omului care se întâmplă la frontierele noastre și care sunt săvârșite de paznicii de, de gărze fronti- uh, la frontieră uh, ale statelor membre. Poate ați putea să spuneți părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Vergia. Mulțumesc și Comisiei pentru acest uh, prim raport consolidat. Uh, dați-mi voie să vă întreb dacă agenda europeană de migrație a fost modificată de pe 13 mai 2015, fiindcă Agenda adoptată în mai 2014 avea patru priorități. Scăderea uh, uh, stimulentelor pentru migrație irreguliară, asigurarea securității frontierelor și salvarea de vieți. Uh, al doilea punct, al primul punct se întâmplă, al doilea nu știu sigur. A face eforturi pentru a în, în ceea ce privește azilul și acordarea de azil, dar în afară de eforturile unor state membre, suntem departe de ce ne dorem și noua politică migratorie legală și căile de acces legale pe care le, le cerem uh, răspicat pentru migrați și refugiați, aici nu știu unde suntem, sunt într-un punct mort fiindcă reinstalarea nu este singura soluție în ceea ce privește căile de acces legale pentru migranții Uh, legal, Dacă am avea mai multe căi de migrație legală pentru resortisanții, resortisanții, resortisanții din țările din sudul Europei, am avea mai puțină migrație ilegală și am avea mai puțin, um, uh, am reduce și traficul. Vreau să vă vorbesc despre Libia. Într-adevăr, uh, se pare că s-a revenit la situația din 2014. Și astăzi un copilaj de trei ani a fost uh, salvat uh, în mod miraculos de uh, nave SOS, fiindcă în, în continuare avem copilaj de trei ani care traversează Marea Mediterană. Și ce ne spun din ce ce mai mult ONG-urile? Aș vrea să nu ne uh, izbească în fața adevărului cum s-a întâmplat în ceea ce Libia, Libia. Și anume că um, nu numai că avem la fel de mult la fel de mulți morți în deșert ca în Marea Mediterană, ci poate chiar mai mulți. Iar acum, din ce în ce mai mulți sunt uh, împinși migrații către sud, deci către deșert, fie că ne place sau nu. Uh, iar eu când am fost în deplasare în Tunisia, am primit toate informațiile atunci în Tunisia. Ce revelațiile de la CNN nu ne surprind, aveam aceste informații. Dar când citesc cele două alineate consacrate Libiei în raport, uh, rămân uluită. Pentru că uh, ce s-a scris în raport nu se uh, nu coincide cu ce se spune în repetate rânduri privind situația în Libia. Și cum se folosesc acești bani? Cui, cui dăm acești bani? Ni se spun că există, că e vorba de organizații internaționale, numai că nimeni nu controlează teritoriul Libiei. În afară de miliția armată, nimeni nu controlează teritoriul Libiei. Deci unde ajung acești bani? Unde trimitem acești bani? Apoi, ni se spune că uh, 2000 de familii eh, strămutate au fost ajutate. 14.000 de migranți au fost ajutați în centre de detenție, dar centrele de detenție sunt controlate de milițiile armate, miliția armată. Și dacă nu se întâmplă asta azi, s-a întâmplat ieri, se va întâmpla mâine. Lucrurile se schimbă, se schimbă. Haideți să privim lucrurile în față. Trebuie să știm exact despre ce este vorba până la mă, rog, aveam o, și o misiune pe teren, dar trebuie să știm foarte clar cui au fost dat acești bani, de ce și cum au fost folosi, folosiți banii. Vorba de banii contribuabililor europeni până la urmă, cărora trebuie să le dăm socoteală. Și vorba de sume incredibile aici. Nu putem să ne <laughs> declarăm mulțumiți cu aceste două alineate. Vă rog, citiți-le, fiindcă nu se poate așa ceva. Fiindcă de asta ni se reproșează ce ni se reproșează în toată lumea. Acum, în ceea ce privește uh, relocarea. Uh, deci uh, să terminat cu aceste 100 de mii. Mai avem 100, ce 150 despre care a vorbit în Grecia și 300 în Italia. Nu mai avem uh, un mecanism de relocare acum. Sau mi-a scăpat mie ceva relocarea externă poate să funcționeze, dar nu relocarea atâta timp cât nu avem un nou dispozitiv. Și nu cred că lucrurile se vor uh, întâmpla peste noapte. Deci, suntem la înălțimea angajamentelor, din păcate cred că nu și vreau să vă reamintesc că Agenda 2015 a fost adoptată înainte de faimoasa criză între Turcia și Grecia, înainte, deci a fost adoptată Uh, ca soluție pentru uh, naufragiul din sudul Lampedusei, care a, a cauzat peste 700 de morți într-o zi. De asta a fost adoptată agenda pentru imigrație, iar acum am revenit la situația din 2014, ar trebui să avem o agendă care să corespundă uh, cele adoptate în 2015, însă suntem departe de asta. S-a vor, comisia a vorbit despre regrete în ceea ce privește uh, Uh, retrimiterea în Turcia și nu, uh, din păcate, nu are nicio legătură cu ce s-a spus în legătură cu Grecia la ultima plenară. Și vreau să, mulțumesc, vreau să vă reamintesc că mâine după masă la două jumătate vom avea o dezbatere privind uh, ce ați spus dumneavoastră cu privire la Libia, doamna Vergea. Doamna Sipel are cuvântul. Mulțumesc! Am avut o dezbatere privind pachetul de azil european, uh, unde ne-am plâns de faptul că Comisia, că Consiliul, pardon, se colectează vorbitoarea, în ceea ce privește unele dosare, nici măcar nu are o, pro- o poziție proprie. Acum, lucrurile stau altfel privind uh, uh, paza de coastă și de frontieră. Consiliul a, a vrut a vrut acest lucru, acest uh, această fază de coastă și acum avem al cincilea raport, dar din câte știu eu, numai 15 state membre au uh, oferit personal și echipament uh, în măsura în care li se cerea. Deci, cum stă um, cu nevoia de a face ceva? Odată hotărăsc că e nevoie de asta și după aceea nu își respectă angajamentele. Și nu uh, și asta, așa cum în ceea ce privește migrația. Banii nu sunt tot timpul soluția cea mai bună. Și vreau să vă spun câteva cuvinte despre Libia. Mai multe organizații ne-au spus că dacă îi dai banii, dacă dai bani Libiei, oricui în Libia, acele persoane, organizații, administrații și mai departe, trebuie să uh, plătească partea organizațiilor criminale, altfel nu pot să facă nimic. Deci, să ne mai gândim uh, la acest lucru și să avem și alte aspecte în vedere. Uh, Comisia, Consiliul încearcă să reorganizeze națiunea libiană, dar ascultăm mărturii îngrozitoare din partea migraților una după alta și pentru mine este uh, foarte trist să vedem că Uh, doar pentru a se scrie în ziare că uh, numărul de refugiați este în, desc- în, uh, în scădere, acceptăm această situație îngrozitoare pentru refugiați în Libia. Eu una nu văd cum am putea să schimbăm situația pentru cetățenii libieni care s-ar putea să nu fie de acord cu toate aceste lucruri care se întâmplă. Bine, lucrurile stau altfel. Și încă un lucru, pentru că e legat de ce spuneam. Am vorbit despre bani, dar cum rămâne cu banii despre Fondul Fiduciar pentru Africa? Unele state membre sunt codaș, majoritatea banilor vin din bugetul european și ultimul aspect în ceea ce privește procedura de încălcare împotriva unor țări care nu doresc uh, um, relocarea, care nu uh, își respectă angajamentele de relocare, uh, ce părere aveți dumneavoastră, doamna Holmeier? Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei pentru eforturile făcute. Comisia și statele membre ne-au spus că se înregistrează progrese. Înțeleg că dumneavoastră spuneți că ce spuneți despre povestea uh, copilașului de șase ani și, și se spune că și încălcările drepturilor omului, că s-a trimis uh, această fetiță pe șinele de tren, trebuie să vedem ce spun forțele de ordine. Eu nu cred că s-a făcut special, a fost un ghinion, uh, nu s-a făcut nimic uh, anume din partea paze, pa, uh, pazicilor de uh, Uh, partea grănicerilor și să nu uităm că situația este mult mai complicată decât ne închipuim noi aici. Și uh, dacă spunem că că ofițerii de frontieră sunt răi și refugiații buni, uh, trebuie să fim totuși mai, să avem o abordare mai nuanțată, nu putem să spunem așa ceva. Dar vreau să mulțumesc statelor membre și mai ales Croației, care face tot ce este ce este în putință pentru a Uh, gestiona uh, fluxurile migratorii față de acum 5-6 ani și uh, se continuă discuțiile cu statele membre, iar mulțumită dezbaterilor de aici am reușit să îmbunătățim situația. Acum, Comisia, în ceea ce privește relocarea externă, vreau să vă întreb dacă statele membre sunt gata să primească refugiați ra- mai rapid decât în trecut. Și există dispoziții mai bune pentru relocarea externă? Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Sigal. Vă rog să răspundeți acestor întrebări. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, stimați membrii, pentru comentariile și întrebările adresate. Să începem cu un aspect. E limpede că în raportul de progres și în prezentarea mea eu am dat multe cifre, dar vă rog să aveți în vedere aceste cifre, așa cum am spus la început, amintindu-vă că este important pentru noi să știm care este situația actuală, cum evoluează situația, să avem date care, să, care ne prezintă imaginea de ansamblu și care ne permit să vedem dacă se stabilesc anumite tendințe avem nevoie de cifre, deci, pentru a ajusta măsurile, pentru a planifica mai bine și pentru a... Și bineînțeles că în, având aceste date statistice, nu uităm totuși de oameni. Pentru acești oameni trebuie să avem instrumente necesare pentru a evolua, evalua, mă scuzați, situația și informațiile pe care le primim. Fiecare migrant este un om și așa îi privim și noi fiecare om care moare pe, pe mare sau în deșert. Este o tragedie și la asta, asta ne ghidează pe noi când uh, elaborăm politicile noastre. Vreau să vă spun că drepturile omului nu sunt negociabile. Noi avem o Uniune Europeană a valorilor, drepturile fundamentale sunt importante pentru noi. Avem uh, angajamente juridice pe care vrem să le aplicăm în toate acțiunile noastre. Bineînțeles uh, că uh, situația este complexă în ceea ce privește aplicarea politicilor migratorii, dar vreau să vă asigur că în cooperarea cu țări terțe subliniem întotdeauna uh, importanța drepturilor omului și introducem acest aspect în toate programele noastre și este aplicat în cooperare cu parteneri recunoscuți din uh, cadrul ONU, de pildă. Iar în toate aceste cazuri, respectarea drepturilor omului reprezintă un aspect sine qua non. Când vorbim despre Libia, de pildă, și ce putem să facem noi uh, pentru a consolida respectarea drepturilor omului în momentul în care organizăm, de pildă, formări sau monitorizăm situația în ceea ce privește cooperarea cu paza de coastă libiană, acesta este un model important al formării și procesului de monitorizare. Analizăm situația de pildă cu Libia și unde trebuie să, unde ajung banii. Ne uităm la ce se întâmplă în centrele de detenție, facem eforturi pentru a pune la punct proceduri standard în uh, aceste locuri. Noi uh, sprijinim uh, activitatea ONG-urilor, le sprijinim activitatea lor, iar în, în ceea ce privește informa, informațiile oferite migranților se face referire la conștientizarea privind drepturile omului facem toate aceste lucruri țin de activitatea noastră și mm, dacă ne uităm la raportul de progres privind Libia, acesta este un raport de progres uh, în contextul uh, unei, uh, unor informații mai mari din, mai ample din comunicarea din septembrie. Dar conține un alineat important care face referire la infrastructură și modul în care se încearcă oferirea de ajutor aici în, pentru viața de zi cu zi a migranților și a libienilor, oferindu-le ajutor, asistență pentru uh, mici afaceri, pentru învățământ, uh, școlarizarea copiilor, pentru a, a oferi ajutor uh, structurilor comunitare și de comunități și pentru a, ajuta um, populația în ceea ce privește guvernanța locală. Iar um, Problemele din Libia sunt în continuare o piedică, într-adevăr, dar noi uh, colaborăm strâns cu partenerii noștri pentru a um, reduce acest pericol. Uh, situația nu este perfectă, dar uh, dorim să mergem mai departe. Can... În ce privește relocarea, sunt perfect de acord. Eforturile sunt insuficiente și vă pot asigura că toate măsurile pe care le-am întreprins împotriva statelor membre care nu participă la efortul de solidaritate, se continuă. Am început procedurile de încălcare a dreptului comunitar, acestea sunt în curs. În ceea ce privește EBCG, of the provided names. I think I have to give... și procentul menționat. Poate m-am exprimat eu greșit. Statele membre au confirmat prezența celor 1500 de ofițeri de frontieră, dar nu vor să pună la dispoziție numele acestora. Poate că efortul acesta ă, ține și de, poate că întârzierea aceasta ține și de perioada de desfășurare a forțelor respective la frontieră. Dar atunci când eforturile acestea se vor fi desfășurat, probabil că vom putea să vă punem la dispoziție aceste nume. Noi ne vom strădui să le obținem, eforturile sunt în curs, discutăm despre obținerea de informații suplimentare în legătură cu expertiza și nevoile concrete pentru a veni la rândul nostru în sprijinul statelor membre, așa încât ele să poată duce la bun sfârșit acest proces. Referitor la cazurile de încălcare a drepturilor omului și cele la care v-ați referit dumneavoastră, vă rog să ne, aduceți, să ne le aduceți și nouă la cunoștință. În prezentarea mea m-am referit punctual la tema combaterii traficanților de persoane și a traficanților, precum și a călăuzelor, rețelelor de călăuză este un lucru foarte important în procesul acesta, fiindcă totul de aici pornește. Dacă nu o să reușim să combatem în mod mai eficient aceste rețele, dacă statele membre nu vor fi mai eficiente în combaterea acestui fenomen, dacă nu vom fi mai puternici, dacă nu vom veni cu acțiuni mai coerente, atunci modelul lor de afaceri se va adapta întotdeauna din motive economice. Oamenii aceștia, cărăușii, uh, călăuzele, n-au niciun Dumnezeu ei răspund unei nevoi economice, de aceea combaterea lor este o preocupare constantă a Comisiei și sperăm să vă putem da vești mai bune despre subiectul acesta în curând, aflând că s-a redus semnificativ numărul acestor situații dramatice. Dar aștept foarte, cu foarte mult interes informațiile dumneavoastră la care v-ați referit mai devreme în legătură cu posibilele încălcări ale drepturilor omului pe teren și știu că uh, în decembrie va avea loc o deplasare a reprezentanților Comisiei Europene în Libia. Vom avea atunci mai multe informații în legătură cu finanțarea și atunci când vom reveni în fața dumneavoastră vă putem oferi aceste informații. Desigur că dacă doriți vă putem organiza reuniuni suplimentare cu dumneavoastră pentru a vă împărtăși rezultatele acelei misiuni uh, în Libia. În ceea ce privește agenda europeană privind imigrația din 2015, tot ce s-a întâmplat după aceea, tot ce se întâmplă acum, nu face altceva decât să confirme că ideea noastră de a promova o abordare cuprinsătoare, un model holist pentru o gestiune cât mai bună a fenomenului migratoriu, rămâne în picioare. Este documentul de bază care a fost întocmit la începutul mandatului acestei comisii, prezentei comisii, în care sunt cuprinse prioritățile uh, care se regăsesc și în, uh, între prioritățile domnului președinte Juncker. Este un document foarte bun pe termen lung care acoperă Uh, numeroase acțiuni care s-au desfășurat între timp. Anul 2015 a fost anul în care ne-am confruntat cu cifrele cele mai dramatice și a trebuit să ne confruntăm cu problema creării într-un timp foarte scurt a unor capacități de reacție la criză. Situații la crize, la situații care nu mai apăruseră până acum în Uniunea Europeană la astfel de proporții. În 27 septembrie, așa cum s-a văzut din comunicare, dar și din raportul de progres, din 2015 până acum am pus pe picioare o capacitate operativă. Poate nu este deplină, dar e suficientă pentru a da o mână de ajutor acelor țări care se află în linia întâi a acestei crize și chiar au nevoie de ajutor. Uneori e Grecia, alteori poate să, să fie vorba de un alt stat membru, deci, asta se regăsește în această agendă și, și alte aspecte, de exemplu, discuțiile cu privire la azil, de exemplu, cu privire la paza de frontieră, dezbaterile sunt în curs și cred că am învățat lucruri importante din ce s-a întâmplat până acum. Putem face mai mult fără îndoială, putem veni cu modificări țintite în cadrul legislativ pentru a întări sistemul nostru și politica privind migrația, așa încât ele să fie suficient de ample încât să acopere toate elementele, inclusiv migrația legală, fiindcă migrația legală este unul dintre, una dintre metodele cele mai bune de reducere a migrației ilegale, cu atât mai mult uh, când vom ieși din această criză. Sperăm cât mai curând. În ceea ce privește relocarea externă din uh, angajamentele care s-au uh, uh, asumat până acum, putem trage concluzia că veștile sunt bune, în parte datorită activității care se desfășoară în prezent în legătură cu legis legiferarea eforturilor de uh, Uh, relocare externă în cadrul pachetului privind azilul. Aici este nevoie de a învăța din uh, lecțiile trecutului, de a îmbunătăți schimbul de bune practici între statele membre, astfel încât să se reducă povara administrativă și toată lumea să beneficieze de un sistem mai bun. Ce încercăm noi să facem în contextul actualului cadru legislativ reprezintă un efort deja important, însă acest subiect legat de relocarea externă este printre uh, principalele noastre priorități. Știți acest lucru din pactul privind migrație, privind migrația și uh, de la reuniunea UNGA de anul trecut, în adunării generale a Națiunilor Unite. Cred că în toate forurile acestea și, și în activitatea noastră de legiferare de la nivelul Uniunii Europene, Merită să ne inspirăm din lecțiile trecutului, astfel încât să le ajutăm pe statele membre să nu mai sufere de o povară administrativă atât de grea în ceea ce privește eforturile de relocare externă. Cam acestea sunt rezultatele activității noastre. Mă uit peste diferitele lucruri care, pe care mi le-am notat, dar cred că am cam răspuns la întrebări. În prezentarea mea introductivă m-am referit și la câteva lucruri legate de fondul fiduciar. statele membre au într-adevăr anumite obligații de contribuție, de a contribui financiar la acest fond uh, fiduciar, dar deja sunt foarte multe proiecte angajate, iar rezultatele lor atunci când vor exista, vor reprezenta un factor de motivare în plus pentru statele membre, pentru că atunci când lucrăm în contextul acestui fond fiduciar pentru Africa, ne ajutăm pe noi și îi ajutăm și pe ei. În fond, suntem în aceeași oală. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Segen, pentru detalii, pentru prezentare, pentru prezentarea anterioară și pentru răspunsurile la întrebările colegilor. Le mulțumesc și colegilor pentru interesul manifestat. Mâine reluăm lucrările de la ora 9 cu gestionarea migrației, avem o audiere în ceea ce privește cu privire la uh, cooperarea cu țările terțe în materie de migrație. Vă mulțumesc foarte mult, o seară plăcută!